collègues, je vous propose. Stimați colegi, vă propun să faceți schimburi de idei despre vacanță după ședința Comisiei Empl. Sper că ați profitat de vacanță cu toții și uh, urez tuturor uh, o revenire cât mai Uh, plăcută, pentru că, așa cum știți, ordinea de zi este încărcată. Adoptăm întâi ordinea de zi și aș dori să vă indic câteva modificări. Punctul 12, uh, avizul doamnei Papadopulo, vizând condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de formare profesională remunerată și neremunerată, serviciu de voluntariat și muncă OPER, va trece la punctul 10, înlocuind raportul doamnei Bauer uh, vizând uh, drepturile lucrătorilor. Uh, doamnele raportor nu sunt aici, dar bănuiesc că sunt cele de acord cu această inversiune în ordinea de zi. La punctul 2, câteva comunicări, mai precis O Odată, E vorba de raportul final al Comisiei pentru Bugete privind, privind cadrul financiar multianual. Vă amintiți că în comisia noastră elaborasem un aviz asupra CFM la începutul procedurii și ne întrebăm dacă trebuie acum să reformulăm aici la Comisia Ample uh, un alt aviz la finele procedurii. Dar după concertarea cu Consiliul, Comisia pentru bugete va adopta recomandările pentru CFM încă de pe data de 11 septembrie, prin urmare. Comisia noastră, precum și toate celelalte care au avut de redactat un aviz pe această temă, la momentul raportului interimar, nu mai au timp să se pronunțe din nou acum. Și asta cu atât mai mult cu cât Comisia pentru Bugete va spune simplu dacă este de acord sau nu cu concluziile negocierilor purtate la Consiliu. V-aș aminti totuși ceva ce știți fără îndoială. Uh, acest punct trebuia înscris pe ordinea de zi a plenare de marți, dar se pare că va fi amânat la fel și votul. Amânat pentru a doua sesiune din luna octombrie de la Strasburg, în speranța că până atunci un maxim din temeiurile juridice vor fi adoptate și în ce ne privește raportul Iutei Steinruck și care se numește acum EASY și nu PSI, sperăm ca până în octombrie, sesiunea a doua din octombrie, să putem finaliza și uh, dosarul pe fondul social de ajutorare și uh, fondul de ajustare la globalizare. Cam dată blocat la Consiliu și anume fondul de ajutorare pentru cei mai defavorizați. Unde e nevoie de o abordare mai generală și pe acest dosar până în, la finele octombrie nu vom reuși să uh, avansăm. Totuși, sperăm să definim condițiile minimale pentru a debloca și acest dosar. Întrucât uh, majoritatea pe care raportul domnului Costello a obținut aici, în comisie și apoi și în plenară, uh, voturi care uh, uh, au fost reamintite de uh, președintele um, Parlamentului European în conferința președinților de ieri. E, e deci un argument foarte puternic și sperăm totuși ca în, octombrie, în sesiunea a doua din octombrie să putem avansa. Apoi, în ce privește cele patru agenții care sunt sub responsabilitatea comisiei noastre, așa ca și în iunie 2011, vom organiza o conferință pe tema modelul social european, un factor cheie pentru competitivitate. punând accentul pe contribuția pe care cele patru agenții ar putea o aduce uh, acest, uh, acestei teme. E vorba de data de 25 septembrie, de la orele 9 la orele 13 și reuniunea comisiei noastre va avea loc în aceeași după amiază și a doua zi dimineață. Uh, ați primit deja invitația și în curând veți primi și programul. Vă invit să participați în număr mare la acest schimb de opinii. Mă bucur de asemenea să vă transmit că nu este prevăzută interpre... nu, nu s-a anulat nici uh, o măsură de uh, asigurarea interpretării ca dovadă a bunei gestiuni a bugetului nostru. O altă informare, evoluția dosarului vizând limitarea timpului de zbor, FLT, sigla în limba engleză. E o temă pe care mulți dintre colegi uh, sunt solicitați din diverse direcții, în special uh, din partea sindicatelor. E vorba de un temei juridic pentru a asigura securitatea, condițiile de lucru, timpul de lucru mai ales. Uh, se referă nu doar la piloți, ci la întregul personal navigant în sectorul transporturilor aviatice. Și, așa cum știți, Comisia uh, pentru Transporturi este competentă pe fond. E un uh, dosar în care Comisia Europeană a ales să intervină prin comitologie, preluând recomandările ESA. Noi am organizat o audiere și am discutat cu coordonatorii ce mi-au răspuns în mod uh, favorabil pentru a solicita informații Comisiei pentru Transporturi, arătând că ne îndoim de capacitatea Parlamentului de a valida propunerea de comitologie. În paralel, uh, facem apel și la serviciul juridic pentru a verifica dacă, într-adevăr, este vorba în acest dosar doar de transport. În solicitările lor, sindicatele arată că vocea lor nu a fost ascultată de autoritățile europene. Și sigur că e un veritabil joc de cuvinte la mijloc. Sindicatele au fost ascultate în măsura în care s-au organizat întâlniri cu autoritățile însărcinate să redacteze această propunere de comitologie, însă mesajul pe care sindicatele l-au transmis nu a fost luat în considerare. În acest sens, acum, uh, numeroase sindicate, federații europene uh, ne uh, interpelează, sau chiar și sindicate naționale. Dat fiindcă e un subiect sensibil, am uh, considerat că e util să vă informez pe tot și nu doar în discuțiile mele cu coordonatorii. În al cincilea rând. Cristina Elara s-a alăturat secretariatului Comisiei Emplă începând de la 1 septembrie. Este noua noastră asistentă, dar ea nu este acum în sală, așa că am să vă prezint mai târziu. De ce nu e aici, de fapt? Nu se știe. Păi atunci trebuia să scoatem acest punct de pe ordinea de zi. În fine. E foarte ocupată, fără îndoială. Punctul 6. Reuniunea noastră este transmisă prin web streaming. Și iată trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, unde raportorul lipsește. On peut prendre le point suivant, qui est le point de Arkin, qui est là. Alors, le rapporteur du point 3 n'étant pas là, je vous... Nici raportorul de la punctul 3 nu este aici. Trecem, deci, la punctul 4 de pe ordinea de zi și asta îmi permite să-i dau cuvântul doamnei Harkin, negocieri cu Consiliul privind Fondul European de Ajustare la Globalizare. Și îi mulțumesc, doamne raportor, că este alături de noi. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, so we've had... Vă mulțumesc, doamna președintă. Am avut un trialog informal cu președinția Comisia și Consiliul și am ajuns la un acord provizoriu pe două puncte. În primul rând, eliminarea regimului special pentru agricultură și, în al doilea rând, obiectivul și domeniul de aplicare al regulamentului vor include disponibilizările cauzate atât de globalizare cât și de criza economică și financiară globală. Cred că este o îmbunătățire cu siguranță, deoarece știți că Parlamentul a cerut acest lucru de mai multe ori. Mai sunt câteva aspecte tehnice care au fost discutate și asupra cărora s-a ajuns la un acord provizoriu. Este vorba de criteriile de intervenție, articolul 4, complementaritatea, conformitatea și coordinarea articolul 9, egalitatea între sexe, articolul 10, informarea, comunicarea și publicitarea, articolul 12, eligibilitatea cheltuielilor, articolul 14, procedura bugetară, articolul 15, plata și utilizarea contribuțiilor financiare, articolul 16, gestiunea și controlul financiar, articolul 21 și rambursarea contribuțiilor financiare, articolul 22. Poate că vă pare că ne-am pus de acord asupra a multor aspecte, însă nu este chiar așa, mai sunt câteva aspecte foarte importante care încă au rămas nehotărâte. Câteva dintre acestea sunt următoarele. Există o propunere din partea Consiliului să se includă persoanele între 15 și 24 de ani. Este o propunere complet nouă și aceasta funcționează atunci când statele membre aplică pentru un FEG pentru dis- muncitorii disponibilizați în cadrul acestor state membre, chiar dacă unul dintre acești muncitori este într-o regiune NUT2, atunci statul membru poate să aplice pentru un număr egal de persoane între 15 și 24 de ani. Sunt puțin mai multe detalii, însă nu face parte din domeniul de aplicare al regulamentului. Deocamdată analizăm această chestiune. Mai avem câteva aspecte de lămurit în ceea ce privește definiția lucrătorilor, dacă se vor include și mm, lucrătorii cu contracte pe durată determinată sau cu contracte temporare. De asemenea, nu ne-am pus de acord cu privire la ratele de cofinanțare. Dacă vă aduceți aminte, Comisia Parlamentului a hotărât uh, niveluri graduale și diferențiate de cofinanțare în funcție de situația economică a statelor membre. Consiliul însă a propus o rată unică de cofinanțare de 50%. Ultimul comentariu pe care doresc să-l fac este legat de un alt domeniu asupra căruia încă nu ne-am pus de acord și cred că este unul destul de dificil, și anume serviciile personalizate și procentul din fond care poate fi alocat acestui domeniu. De exemplu, ajutoare pentru căutarea unui loc de muncă, ajutoare de mobilitate și alte asemenea ajutoare care intră în categoria serviciilor personalizate. Următorul trialog informal va avea loc în această după masă și vom uh, mai avea un al treilea trialog, după părerea mea, deoarece mai sunt foarte multe lucruri de analizat și, după cum bine știți, Consiliul um, a avut nevoie de foarte mult timp pentru a ajunge la un acord cu privire la FEG. Eu cred că vom fi norocoși dacă vom rezolva problema în doar trei trialoguri, dar aceasta este părerea mea deocamdată, doamna președintă. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Frederic? Două cuvinte, doamnă președinte, pentru a confirma ceea ce tocmai ne-a spus um, raportorul în ceea ce privește negocierile. Consider că președinția Consiliului eh, nu are o atitudine potrivită și cred că acordul a fost foarte dificil la nivelul Consiliului, care nu dorește să mm, își eh, asume responsabilitățile. Cred că temele pe care le-a menționat raportoarea vor fi destul de dificil de mm, negociat. Există printre acestea definiția lucrătorilor, uh, însă cred că până la urmă vom ajunge la un compromis. Apoi eh, vine vorba de tineri, o propunere care poate fi atrăgătoare uh, da, avem um, o finanțare FEG, dar trebuie să meargă și la șomerii tineri. Acest lucru um, nu mi se pare fezabil și mi se pare subiectiv. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți la acest aspect și cred că Consiliul pune presiune când vine vorba de acest aspect, așa că va trebui să fim originali ca să găsim o soluție. Uh, în ceea ce privește măsurile eligibile, este una la care ținem și care se pare că nu a fost îmbrățișată de Consiliu. Este vorba de posibilitatea de reluare a muncii de către lucrători și ar trebui să insistăm pe aceasta. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? În calitate de responsabile a echipei de negocieri, doresc să le mulțumesc ambilor vorbitori și să confirm ceea ce au spus aceștia, în special în ceea ce privește dificultățile cu care se confruntă Parlamentul în acest moment de a accepta condițiile acordului um, Consiliului. Prețul plătit a fost această dispoziție uh, pe care o putem califica drept barocă și care cred că amestecă temeiurile juridice. Cred că defavorizează ocuparea de ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și probabil că creează un temei favorabil pentru a îndeplini noile condiții. Amestecarea temerilor juridice cred că duce la confuzie și complică gestionarea acestei chestiuni și de asemenea împiedică identificarea ulterioară a obiectului diferitelor fonduri de care Comisia este responsabilă. Am făcut apel la toată lumea deja în cadrul echipei de negociere, dar o să fac acest lucru din nou. Înțelegem că la nivelul Consiliului se dorește uh, tragerea unui semnal de alarmă pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, dar acest lucru nu se poate face în orice condiții. Trebuie să existe o coerență între obiectul fondului în discuție și această chestiune. Și acesta este unul dintre punctele asupra căruia dorim să înregistrăm progrese. Vă mulțumesc! Am terminat cu punctul 4 de pe ordinea de zi. Do- observ că doamna Oiman Reuten poate să-l înlocuiască pe domnul Ceaba Ori, care nu a putut să fie alături de noi, așa că îi voi da cuvântul pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, ca să prezintem. amendamentele la proiectul de buget al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, toate secțiunile. Am primit 65 de amendamente care au fost depuse de către colegi, amendamente cu privire la cifre și 12 cu privire la proiectul de aviz. Vă mulțumesc. Întârzierea nu a fost cauzată, nu a fost din cauza mea, ci din cauza traficului. Mi-a trebuit mai mult de o oră pentru a ajunge. Domnul Ori m-a rugat să fac câteva comentarii înainte ca dânsul să ajungă. Raportorul are un punct de vedere diferit față de cel al raportorului grupului socialiștilor. Primul aspect are legătură cu funcționarii temporari. Încercăm să creștem cheltuielile, dar în cadrul reducerii de 5% trebuie să votăm împotriva acestui amendament. Așa că banii pentru 65, 47, 65, 48, dar și pentru 65, 60 suntem împotrivă, votăm împotrivă 65-62, unde ne confruntăm cu problema următoare. 6509, dialogul social. Comisia dorește să facem toate aceste lucruri deodată, dar cred că ar trebui să le separăm. Reluăm, deci, amendamentele, susținem amendamentele raportorului și sper că toată lumea va face acest lucru. Mai am încă o remarcă de făcut. 040303, amendamentul 6538, inițiativa pentru tineret, am crescut puțin suma, de ce le-am spus asta liberalilor, nu pentru a crește suma, ci pentru a avea puțin mai mult front-loading pentru a putea acoperi inițiativele suplimentare care sunt parte din acest context. Așa că în loc să avem un milion și jumătate în primii ani, o să avem 1,7 milioane. Sper că lucrurile sunt destul de clare. Avem nevoie de mai multe fonduri concentrate în primii ani, doamnă președintă. Și ne mai confruntăm cu o altă problemă, proiectul pilot cu privire la fezabilitatea unui sistem de ajutor de șomaj european. În grupul meu, în cadrul reuniunii pregătitoare, s-a spus că există probleme serioase aici, deoarece noi am înțeles că organizațiile sindicale nu sunt nici ele mulțumite dacă avem un proiect pilot pentru a vedea dacă putem să oferim ajutoare de șomaj la nivel european, atunci se pune următoarea problemă logică. De ce să facem acest lucru? Deoarece primele care sunt oferite, sau mai degrabă impozitele, sunt plătite în statele membre. Așa că nouă lucrurile nu ni se par atât de evidente. Am discutat destul de mult ieri cu privire la acest subiect. Iată, acestea sunt observațiile, așa cum au fost comunicate în lista de recomandări a raportorului, lista care a fost um, trimisă la toată lumea. Mulțumesc! Domnule președinte, mulțumesc! Frederic, foarte repede, două cuvinte. În primul rând, am depus câteva amendamente pe raportul domnului Ori pentru a insista pe necesitatea unui cadru financiar pentru politica socială. În acest context, ne regretăm reducerea fondurilor. În ceea ce privește garanția pentru tineret, este necesar fonduri suplimentare pentru programele EURES. Ar trebui să stabilim și suma pentru proiectul de buget al Comisiei. Fondul Social European, Fondul de Ajustare la Globalizare și Fondul pentru lupta împotriva sărăciei. În ceea ce privește proiectul pilot și acțiunea pregătitoare, vom susține proiectele prioritare dar și proiectele pe care le-am inițiat noi și cred că este vorba și de proiectul care deja a fost menționat cu privire la alocațiile de șomaj la nivel european. Mulțumesc. Domnul Benian. În ceea ce privește lista de vot, noi încercăm să avem o poziție coerentă cu cea pe care am avut-o pe tot parcursul negocierilor legate de CFM anul trecut. Noi am propus ca întreaga linie bugetară să fie acceptabilă, dar dorim să vedem mai multe cheltuieli în domeniile legate direct de creșterea economică. Nu ne vom contrazice acum pe noi înșine, deci, și să spunem că fondul social și fondul pentru dezvoltare regională uh, sunt prea mari, deoarece noi le-am susținut în uh, cadrul negocierilor pentru a putea susține proiectele de infrastructură Așa că lista noastră de vot dorește să fie coerentă. Am susținut uh, garanția pentru tineret și creșteri bugetare minore în anumite domenii. Nu suntem neapărat de acord cu privire la programul european de ajutor de șomaj, așa că nu vedem de ce am susține un um, fonduri pentru acest proiect pilot. Noi susținem, deci, domeniile unde considerăm că putem vedea o adevărată stimulare a creșterii economice. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? În ceea ce privește amendamentul 65-16 pe care le-a menționat doamna Reuten, aș dori să vă amintesc că ideea de a susține acest proiect pilot pentru a face un studiu pe care Comisia Europeană dorește să îl lanseze pentru reducerea nivelului de șomaj în cadrul Uniunii Europene a făcut obiectul unui acord între coordonatorii grupului socialistilor și PPE ca fiind proiectul pilot principal ce trebuie susținut în cadrul acestui exercițiu bugetar în cadrul avizului care ne-a fost comunicat de către raportor. S-ar părea că acesta este de acord. În iulie am organizat o audiere foarte importantă prin intermediul căreia am dorit să permitem lansarea unui studiu care să treacă dincolo de provocările negocierii sindicale uh, Desigur, trebuie să ținem cont de rolul partenerilor sociali și de negocierile sindicale în determinarea regimului alocațiilor de șomaj, însă este vorba de fapt de o chestiune de echilibru între economiile europene și acest lucru ar trebui să ne ajute să reducem dezechilibrele macroeconomice între economiile Uniunii Europene. Este vorba de un subiect um, de mare interes pentru Comisia Europeană și în calitate de Comisie pentru Ocuparea Forței de Muncă, dacă dorim să facem parte din negocieri, avem tot interesul să ne ocupăm de acest dosar, să ne ducem contribuția la el și să nu îi lăsăm numai pe cei care sunt responsabili de chestiuni economice și monetare să facă acest lucru. Fiecare dintre dumneavoastră cred că a înțeles. Eu, eu doresc să susținem acest proiect pilot și vă readuc aminte motivele pentru care am ajuns la un acord între PP și SND. Fiecare însă va, fi, va vota așa cum dorește. Vom trece acum la vot. Am terminat și cu punctul 3 de pe ordinea de zi. Nu știu dacă avem nevoie de carduri, vom verifica dacă funcționează mașinile de vot. Votul este deschis pentru verificare. Toată lumea i-am posesia cartelei de vot, totul este în regulă, putem deci începe. Punctul 5 de pe ordinea de zi, votăm D'accord. Elle est différente. Okay. Alors, euh, pour le, au point 5. Votăm bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, toate secțiunile și întâi de toate votăm cifrele. Linia 040101. Amendamentul 6547. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul raportorului. 6500. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. În ce privește personalul extern, amendamentul 6548, dar da, cine este pentru? Dacă nu văd colegii din cauza fotografiilor, revină, nu pot măra. Cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6560, doamna Zuber. Uh, Fond Social European. Pentru împotriva abțineri, respins. În același punct, amendamentul 6501, raportor, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Programul PSI devenit EASY 6502 și amendamentul 6544, identice, le votăm împreună. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Din nou, Fondul Social European și Competitivitatea Regională, două amendamente identice, din partea raportului și al domnului Darden 6503-6555 pentru împotriva abțineri se adoptă. Mm, Regiunile cele mai puțin dezvoltate, 6504 amendamente al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. Regiunile în tranziție, amendamentul 6505, 6551 nu. Votăm separat. 6505 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6551 devine caduc. Și trecem la 6506 din partea raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6552 devine caduc și inițiativa pentru ocuparea tinerilor, ei 6561, pe care zupăr. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6507 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. costurile consultărilor preliminare cu partenerii sociali, amendamentul 6562 din partea Pentru, împotriva, împotriva, abțineri, respins. Blocul 1 de amendamente e vorba de dialogul social. Raportul în favoare. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la pagina 6, dacă nu mă înșel. Nous en venons, euh, page... De fapt, la pagina 7, amendamentul 6536 din partea raportorului, analiza și studiul situațiilor sociale, demografice și ale familiilor. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6508 al raportorului. Progres. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Donc le vote est ouvert sur le 60. Verificare electronică la 6508. Votul e acum deschis. Dacă toată lumea a votat, închid votul. Și 17 pentru, 20 împotriva, se respinge. Amendamentul 6535 din partea raportorului. E vorba despre aceeași temă. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 6546-6563 devin caduce și ajungem la amendamentul 6525 al raportorului, programul EURES, amendament oral la solicitarea grupului ALDE. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Atunci supunem la vot acest amendament. Cine este pentru? 6525. Împotriva abțineri? Se adoptă. 6526 devine caduc, la fel și 6549. Vorbim despre antreprenoriatul social, acum și microfinanțarea, amendamentul 6528 al raportorului pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 6534, 53 și 64 devin caduce. și trecem la amendamentul 6538 al raportorului. Inițiativa ei, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Fundația Europeană pentru ameliorarea condițiilor de muncă. Amendamentul 6527 al raportorului. Cine este pentru? împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6554 devine caduc. Și putem supune la vot oșa Amendamentele 6530, 55, 55 care sunt identice. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Aceeași situație în ce privește programul Progres, 6531 și 6557 pentru, potriva abțineri, se adoptă. Identic pentru EURES, 6532, 6556, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alte activități, iarăși amendamente identice, 6533, 6558, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acțiune pregătitoare. Începește centrele de informare a lucrătorilor detașați. Amendamentul 6541 De partea Steinruck și Haug devine caduc. Prin urmare,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 Este o greșeală pe comentarii, deoarece nu am votat 6513, uh, putem vota 6541 al doamnei Steinruck. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar vom verifica. Vom verifica 6541. Votul este deschis. soixante cinci quarante et un tout le monde a pu voter? 6541, toată lumea a votat, votul este închis. 30 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Este clar adoptat. Les deux amendements suivants cele două amendamente următoare devin caduce și ajungem la amendamentul 6514 al raportorului cu privire la măsurile pregătitoare pentru acțiunile active în favoarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, adoptat. 65-66 devine caduc și ajungem la proiectul pilot cu privire la valoarea adăugată a unui sistem de alocații de șomaj, 6517, cine este pentru, împotrivă, Amendamentul 6516, coordonatorul PPE, era pentru atunci când am discutat în reuniunea coordonatorilor. Supun la vot electronic amendamentul 6516. Tout le monde a pu voter? Toată lumea a votat? Votul este închis. 18 pour, 17. 18 pentru, 17 împotriva, obținerea este adoptat. 65. 6517 proiectul pilot împotriva discriminării. Este vorba de un amendament al raportorului în numele Comisiei Emplă. Raportorul este pentru cine este pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 6518 este vorba de un amendament al raportorului cu privire la un proiect pilot legat de marca socială. Cine este pentru, cine este împotrivă abțineri, se adoptă. 6540 este vorba de o acțiune pregătitoare cu privire la inovarea socială și antreprenoriatul social. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă 6519, un amendament cu privire la FEG. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă Amendamentele 6520 și 6559 sunt identice, le supun la vot, au legătură cu ajutorul de preaderare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6521, un amendament al raportorului cu privire la promovarea coeziunii sociale pentru a combate lupta împotriva pentru a combate sărăcia în Uniunea Europeană. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6565 devine caduc. Supun la vot amendamentul 6515 al raportorului cu privire la un proiect pilot de promovare a participării la capital a angajaților. De l'entrepreneuriat individuel. Qui est pour? Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, vom verifica, dar cred că este adoptat. Le vot est ouvert. Votul este deschis pe amendamentul 6515. Votul este închis. 22 pour. 22 de voturi pentru, 14 împotrivă, o abținere este clar adoptat. Amendamentul 6543 devine caduc. Supunem la vot amendamentul 6522 cu privire la CDFOP pentru împotriva abțineri. Se adoptă 6523 al raportorului cu privire la Fundația de Formare Profesională Europeană pentru împotriva abțineri. Se adoptă 6524 al raportorului cu privire la rezerva FEG. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Am terminat cu cifrele. Și vom trece acum la proiectul de aviz, paragraful 1. Amendamentul 1 al lui Frederic Darden, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După paragraful 1, amendamentul 2 al aceluiași autor pentru împotriva abțineri se adoptă. Paragraful 2, amendamentul 3 al aceluiași autor, cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Paragraful 3, amendamentul 4 al Sari iar raportorul este împotrivă pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 5 al lui Frederic Darten, cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Paragraful 6, două amendamente devin caduce deoarece am adoptat amendamentul 6516 după paragraful 7, amendamentul 8 al lui Frederic Darden Iuta Steinruck pentru împotrivă abțineri. Se respinge paragraful 7, amendamentul 9 al acelorași autor, cine este pentru împotrivă abțineri. Se adoptă paragraful 9, amendamentul 10 al acelorași autor autori în două părți. Prima parte, fără cuvântul vulnerabil, cine este pentru împotriva abține se adoptă. Cine dorește să adăugăm cuvântul vulnerabil pentru împotriva abțineri se respinge. Paragraful 10, amendamentul 12 al lui Nadia Irș. Cine este pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 11 al lui Phil Benion. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, aș dori să vă fac pe plac, dar nu, împotriva votului majorității. Acum vom vota electronic întregul aviz. Toată lumea a votat, votul este închis. 33 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Îl felicităm pe raportorul nostru și pe membrul supleant. Și revenim acum la punctul 6, care este votul avizului pentru Comisia EMPL cu privire la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Este vorba de cazul, un caz italian. Uh, pentru industria automobilelor de Tommaso Amo, Automobili din Italia. Cine este pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Încă un caz italian pentru FEG, este vorba de data aceasta de un caz pentru regiunea Lombardia din Italia, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În ceea ce privește acum programul pentru schimbarea și inovarea socială, nu cred că este titlul bun, spune doamna președinte. Este vorba de acordul final cu Consiliu pe acest raport care nu se mai numește Psici Easy, după cum bine știți, pentru care raportarea noastră a fost Utah Steinruck. Vă propun să votăm electronic pentru a confirma acordul din Coreper de pe 10 iulie. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. 34 pentru, 2 împotrivă, o abținere se adoptă, o felicit pe raportoarea noastră și întreaga echipă de negocieri. Ehm, nous en venons au point 9 où nous devons voter. Punctul 9, unde trebuie să votăm proiectul de aviz al doamnei Oemen Reuten pentru Comisia de Afaceri Juridice cu privire la uh, îmbunătățirea dreptului internațional privat, normele privind competența judiciară aplicabile în domeniul ocupării forței de muncă, este un text asupra căreia în Comisia Juridică Evelyn Regner, colega noastră, a fost raportoare. După paragraful 1a, doamna raportoare, aveți cuvântul. Aș dori să vă spun că sunt de acord cu doamna Regner. Do dorim ca poziția lucrătorilor să fie consolidată. Însă, nu am ajuns încă la un acord cu privire la paragraful 4, care este unul foarte important. Eu am încercat să fac în așa fel încât să putem ține cont de ceea ce ne-a cerut colega noastră Regner cu privire la amendamentul 6. Eu sunt de acord cu acest amendament. Aș vrea să văd acum ce spune grupul socialiștilor. Aș vrea să-i rog să se abțină cu privire la paragraful 4. Două treimi din amendamentele Regner au fost acceptate de mine acum cred că ar trebui să existe un fel de reciprocitate. Doamna președinte, ne întrebăm în legătură cu paragraful 4 care este divergența de opinii între mine și colega Regner. Atunci când angajații și angajatorii uh, se confruntă cu problema locului de, reși, cu locul de reședință al unui um, muncitor, procedurile nu trebuie să se desfășoare neapărat în Olanda, deoarece acolo este locul de muncă. Eu cred că ar trebui ca tribunalul de unde, e, unde se lucrează să fie cel competent, nu cel din locul de reședință. Cred că trebuie să redeschidem discuția înainte de vot. Este o situație specială, dar, date fiind provocările acestui subiect, îi voi da cuvântul coordonatorului socialist care a cerut să intervină și, uh, de asemenea, doamna Regner, însă dânsa nu este în sală, așa că nu prea va putea să răspundă argumentelor um, colegii noastre. Este vorba de amendamentul 9 pe proiectul de aviz, paragraful numărul 4 textul raportoarei propune acordarea competențelor și anume, de fapt, propune ca salariatul să poată să acționeze în judecată salariații în locul în care lucrează, iar doamna Regner propune ca acest lucru să se facă în statul membru unde lucrătorul are domiciliu. Domnul uh, Sercas, mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, vom putea vota. Da, doamnă președintă. Votul final al grupului socialist ne va uh, indica și răspunsul doamnei uh, Regner asupra amendamentului 9. Trebuie ca lucrătorii să poată să își exercite drepturile. Există mii de cazuri în care lucrătorii sunt obligați să se întoarcă în țările lor pentru a depune plângeri, iar acest lucru ar putea duce la pierderea protecției drepturilor acestora aș vrea să vă aduc aminte că și amendamentele 6, 7 și 8 cu privire la contractele de muncă sunt cereri rezonabile ale socialiștilor și dacă nu sunt adoptate vom ține cont de acest lucru la votul final. Uh, Doamna Omenreuten, redeschideți discuția? In, in, in, in een poging om uh, in elk geval... Doamna președinte, Mm, am putea încerca să obținem amendamentul 6 și 8 cu oarecare concesii. Uh, susținem aceste două amendamente pentru că ele sunt bune. În schimb, amendamentul 9 nu îl vom susține, deoarece expertul pe care l-am consultat și cei care lucrează în sectorul transfrontalier consideră că lucrurile trebuie reglate în mod diferit. Dar e vorba strict de amendamentul 9. Doamna președinte, fără microfon. Excusez-moi, je reprends. Îmi cer scuze, spune președinta, reiau. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul A, amendamentul 2, tot doamnele Regnă și Rapti, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Fundamentul 3. Aceleași autoare plus Iuta Steinruck pentru împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 1, amendamentul 4, Regnul și Rapti, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, alinatul 2, cine este pentru, Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, linia 3. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. La alineatul 3, amendamentul 8, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 4, amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Verificarea electronică la amendamentul 9. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Votul e acum închis. 19 pentru, 17 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Votăm ansamblul textului prin vot electronic. Cine este pentru vot deschis? Dacă toată lumea a votat, votul este acum închis. 30 pentru, 2 împotriva, 4 abțineri. O felicităm pe doamna raportor. Nous en avons terminé avec... Euh, am terminat cu votarea și iată, <clears throat> am câștigat puțin timp. Dar <clears throat> trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, fără mai întârzia, și dau cuvântul doamnei Edith Bauer. Îmi cer scuze, doamna, spune doamna președinte, inversasem ordinea de zi și acum tratăm punctul 12, așa cum am spus la începutul ședinței, iar punctul 10 îl vom trata la punctul 12, așa încât îi dau cuvântul doamnei Antigonii Papadopoulou pentru a-și prezenta proiectul de aviz vizând condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, serviciu de voluntariat și muncă oper. E vorba de un proiect de directivă, practic, și de reformare a, a directivei existente. Și Raportoarea ne propune 77 de amendamente. Îi dau de dată cuvântul. Est-ce que je peux demander o discussion particulière Doamna președintă, v-aș solicita să încheiați discuțiile private din sală pentru că e gălăgie. Merci. Madame... Mulțumesc, doamna Papadopoulou. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mai întâi de toate, nu pot decât să salut uh, ambițiile comisiei, propunerii comisiei. Comisia încearcă acum să creeze un nou instrument care să întărească și mai mult relațiile socioculturale uh, între Uniunea Europeană și statele terțe. Uh, Considerăm că prezenta propunerea comisiei, uh, comisiei ia forma unei directive, sau înțelegem lucrul acesta, o directivă care amendează directiva deja în vigoare. Încercarea este, de fapt, aceea de a elimina toate uh, deficiențele existente sau înregistrate în ceea ce privește aplicarea directivei în vigoare. Situația actuală face necesară, practic, reformarea directivei vechi. Ne dăm seama care sunt provocările demografice și, prin urmare, ne dăm seama că Uniunea Europeană se simte obligată să uh, încurajeze mobilitatea inteligenței, să-i spunem așa, să atragă cât mai mulți uh, cetățeni din state terțe. Comisia dorește de asemenea să îmbunătățească condițiile de intrare și ședere a uh, oamenilor de știință din statele terțe, a studenților, etc. Dar în acest context de reformare se, sunt incluși, incluse două nouă categorii, doi noi categorii de, de cetățeni din state terțe. Este vorba de stati, sta, stagiarii remunerați și lucrătorii au pair. E clar că aceste categorii trebuie să fie incluse aici. De ce? Pentru că în absența unor reglementări e clar că acești lucrători pot fi exploatați. Uh, și, prin urmare, toate propunerile comisiei trebuie să fie luate în considerare și discutate. Raportorul avizului vrea să atragă atenția asupra faptului că, pe lângă calendarul foarte strâns pe care l-am avut uh, la dispoziție, ne-am mai confruntat și cu o dilemă, și anume, Uh, directiva uh, propusă sau propunerea de directivă nu era deloc clară. Deși se încerca crearea unui uh, instrument clar, a unui cadru legal cât se poate de clar, faptul că aici sunt incluse atât de multe categorii de uh, lucrători face, bineînțeles, uh, doleanța comisiei cu atât mai complicată. Noi uh, ne doream ca fiecare categorie de lucrători în parte să fie tratată într-o manieră mai concisă în poate, de ce nu, acte legislative diferite. Și tocmai de aceea, iată, noi cerem Comisiei printr-un amend orizontal să includă multe dintre aceste categorii în alte directive deja existente. Sau am mai avut o altă opțiune și anume amendarea directivei actuale uh, Uh, prin, în sensul eliminării tuturor vacuumurilor existente, în scopul creierii unei armonizări uh, minime uh, și în acest sens ne foloseam, bineînțeles, de reglementările deja în vigoare prin cazul directivei privind cartea albastră, etc. Noi am ales această a doua opțiune. Suntem uh, conștienți de dorința de simplificare a prevederilor deja existente, suntem conștienți de importanța creierii unui asemenea instrument armonizat, însă, pe de altă parte, după ce am examinat propunerea comisiei, din punctul de vedere al comisiei noastre, ne-am dat seama că textul propus de către comise, comisie nu este deloc clar și, uh, mai mult decât atât, este mult prea general. Acest text uh, creează un melanj uh, de relații de muncă, include un melanj de tipuri de lucrători, nu conține niciun fel de referințe clare și nu întărește în niciun fel Uh, prevederile cu privire la contractele de muncă a tuturor acestor lucrători uh, nu uh, îmbunătățește în niciun fel condițiile de muncă. Și domnule, de aceea am înaintat 77 de amendamente care încearcă practic să clarifice propunerea Comisiei. Noi ne-am dorit mai întâi de toate să întărim piețele de muncă uh, prin uh, eliminarea deficitelor de forță de muncă calificată. De asemenea, ne dorim eliminarea discriminării. În al treilea rând, ne dorim crearea unui uh, nivel minim de protecție socială, în special, în special pentru lucrătorii oper și ne dorim uh, condiții cât se poate declare de intrare pentru uh, forțele de muncă calificate și în uh, al patrulea rând ne dăm sau ne dorim că ca și reîntregirea familiei să fie posibilă în cazul lucrătorilor care provin din state terțe. Însă, în acest context, bineînțeles că trebuie să ținem cont de principiul subsidiarității. Date fiind condițiile de muncă dintr-o serie de state membre, date fiind uh, piața muncii în diferitele state membre, nu înțelegem de ce propunerea Comisiei nu ține cont de faptul că criza financiară din momentul de față a uh, Um, crescut discrepanțele socioeconomice între statele membre. Deci nu se ține cont de această situație. Și tocmai de aceea eu consider că această situație diferită, uh, prăpastia existentă ar trebui să fie luată în considerare și în acest context, bineînțeles, principiul subsidiarității nu trebuie uitat. Am depus 77 de amendamente deja, 12 septembrie data finală de uh, depunere a Uh, amendamentelor, deci mai aștept amendamente din partea dumneavoastră. Discuția amendamentelor va avea loc în data de 18 septembrie în cadrul comisiei. Aștept comentariile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Există alte înscrieri la cuvânt, dragă președinte? Doamna Saria. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să spun că, pe ansamblu, propunerea Comisiei uh, este salutară. Avem nevoie din, de personal calificat și tocmai de aceea intrarea oamenilor de știință și a studenților pe teritoriul Uniunii Europene este un lucru de dorit. Pe ansamblu nu găsesc multe probleme în, proble- în propunerea directivei pentru că această propunere practic se bazează pe alte documente deja legislative deja în vigoare. De asemenea, propunerea Comisiei spune clar că acolo unde condițiile de intrare sau în statele membre în care condițiile de intrare sunt uh, corespund uh, standardele, standardelor, aceste condiții uh, superioare trebuie să fie păstrate. Eu cer ștergerea ultimii pa- părți a articolului 4.2. Sper că aici propunerea să se îmbunătățească. Definiția studenților nu trebuie să fie de asemenea prea restrictivă legătura dintre această directivă și alte acte legislative, precum uh, permisul unic de ședere, trebuie să fie cât se poate de bine tratată, să fie clarificată. De asemenea, uh, în ceea ce privește contractele de muncă uh, încheiate între Institutul Educațional și omul de știință, Um, ei bine, situația din acest punct de vedere nu este prea clară. Uh, până în momentul de față, acest uh, contract de muncă nu este neapărat necesar în toate statele membre. De cele mai multe ori, omul de știință vine în Uniunea Europeană pe baza unui uh, acord de muncă, unui contract încheiat cu uh, instituția uh, de trimitere. A, clar, situația este oarecum clarificată acum prin noul articol 21.2. De asemenea, trebuie să ne ocupăm și de problema ajutorului uh, social care ar putea să fie oferit acestor oameni de știință. Cine anume, aceasta este problema care trebuie să fie clarificată, cine, cine anume se ocupă de acest ajutor uh, de șomaj, cine anume oferă toate condițiile de viață, uh, statul de primire cum ar putea el face lucrul acesta atâta timp cât uh, contractele acelea de muncă, vă spuneam că nu sunt încheiate la, între institutul de primire și uh, om, omul de știință. Se pune în întrebarea însă și în ce măsură această directivă va aduce atingere garanției pentru tineret? Uh, cum se ține cont de diferitele taxe care trebuie să fie plătite de către studenți în diferitele state membre uh, la diferitele universități, bineînțeles. Eu vă voi da un exemplu. În uh, Finlanda, ajutoarele sociale sunt mari, însă din păcate, iată, se propun aici noi categorii de lucrători în directiva aceasta. stagiar, remunerați, lucrători operi, etc. Dacă aceste uh, categorii sunt introduse în noul act legislativ, atunci din perspectiva legislației finlandeze se creează un fel de vacuum legislativ. Uh, Uh, e clar că trebuie să clarificăm problema uh, uh, aceasta. E drept că migranții ar putea fi exploatați, ar putea fi discriminați și e clar că aceste situații trebuie să fie eliminate. Uh, Raportorul însă vine cu o serie de propuneri eh, cu privire la aceste noi categorii de eh, lucrători, spre exemplu lucrătorii oper. Deci chiar dacă eh, raportorul vine cu aceste propuneri, multe dintre ele bune, mie mi se pare că această categorie nu ar trebui să, să fie inclusă în acest act legislativ. Uh, doamna raportor vine cu o serie de propuneri care mi se, par, mi se pare că merg mult prea departe. Poate că n-ar trebui să încercăm să reglementăm cu orice preț astfel de categorii. Bine, eu îmi doresc să cooperez uh, cât mai strâns cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră și voi face acest lucru. E important însă să nu permitem uh, folosirea excesivă sau discriminarea acestor categorii, însă lucrul acesta nu trebuie să-l facem cu orice preț, după cum vă spuneam. Mulțumesc! Tu... Mulțumesc, doamna Benaravatu, după care nu prea știm, vedem. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că acest raport e foarte important are legătură directă cu politica de vecinătate. Sunt implicate toate statele terțe, dar avem și o politică de vecinătate pe care am dorit să o renoim, în special cu țările din sudul Mediteranei. Și acest raport e foarte așteptat în acest sens. Tot acest raport ne-ar putea permite să ieșim dintr-o viziune obsoletă, ca și cum Sudul ar fi doar un flux migrator care tinde să invadeze Europa. Uh, ne-am putea schimba viziunea prin acest raport, să ne gândim uh, la acest spațiu ca la un spațiu de mobilitate și circulație. În ce privește stagiarii remunerați și uh, tinerii oper, dar și voluntariatul, e important să avem un cadru juridic pentru aceste activități. În special în ce privește munca oper, e vorba mai degrabă de fete și ar fi foarte important să permitem cât mai multor fete să vină și să aibă această experiență. Uh, Vă dau exemplul doamnei Eva Jolie, care, iată, e deputată și care a cunoscut Franța la început printr-o astfel de experiență au pair și o experiență care joacă un rol foarte important pentru multe femei. Iată de ce un cadru juridic adecvat va permite mai multor tinere să trăiască o astfel de experiență. Aș mai dori să insist asupra unui punct, pentru că sunt și membru al Comisiei de Cultură și Educație anume mm, un punct care este adesea disprețuit de partenerii noștri. Sunt diverse programe, cum sunt Tempus, Erasmus Mundus, în care statele membre nu au o abordare coerentă. Eu m-am întâlnit cu mai mulți parteneri implicați în astfel de programe europene, Tempus, bună oară, și ai căror participați, mă gândesc la universități turce, care nu au putut efectua deplasările în Uh, universitățile omologe din cauza problemelor de viză. Ar trebui să fim mai sistematici. În momentul în care uh, cineva intră într-un program european, trebuie ca în mod automat uh, acea persoană sau instituție să poată dispune de o viză așa încât să-și respecte angajamentele vis-a-vis -vis de partenerii europeni. Cred că acest punct e decisiv trebuie să uh, fim pertinenți atunci când uh, se solicită o viză pentru cineva care e uh, membru participant într-un program european. Mulțumesc. Președinta, mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu? Atunci dau cuvântul Comisiei, domnul Stetter. Thank you very much for the... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că raportul sublinează clar că există multe domenii, multe aspecte sprijinite de dumneavoastră, aspecte din uh, propunerea inițială a Comisiei. Uh, sunteți de acord cu noi asupra necesității acestei propuneri? Am evaluat modul în care directiva actuală este pusă în aplicare și am uh, stabilit că există multe deficiențe, deficite. Și tocmai de aceea noua noastră propunere încearcă să elimine deficitele existente. Încercăm să îmbunătățim condițiile um, acordate grupurilor care sunt acoperite de această directivă și încercăm să atragem cât mai, mul- cât mai mulți sortisanți din state terțe în Uniunea Europeană. În ceea ce privește cercetători și studenți, nu cred că multe din dintre propunerile noastre sunt puse sub uh, semnul întrebării. Acum, în ceea ce privește în special stragiarii remunerați și lucrătorii OPER, într-adevăr există multe întrebări pe care le-ați ridicat și care necesită clarificare. Sau adăugat elemente cu privire uh, la condițiile inițiale de intrare pentru lucrătorii OPER, Comisia și-a dorit un nivel minim de armonizare inițial, însă, bineînțeles, că am dat dovadă de deschidere în negocierile cu statele membre. Suntem dispuși să extindem criteriile în cazul în care acest lucru este necesar și uh, în cazul în care legiuitorul își dorește acest lucru. În ceea ce privește stagiarii remunerați, dar și alte grupuri, în raport se spune că propunerea nu armonizează uh, condiția de lucrător sau nu a acestor grupuri. E drept. Inițial, com Comisia nu dorea armonizarea acestor, acestor aspecte, dorea să lase în mână liberă statelor membre să decidă ele singure dacă stagiarii remunerați e să fie considerați ca lucrători sau, uh, din potrivă, ca studenți sau orice altceva. Acum, în ceea ce privește prevederile de intraopera, intramobilitate la nivel uh, european, știți prea bine că se poartă discuții pe această temă. Există directiva privind transferurile intra uh, europene și uh, vom vedea care sunt elementele incluse în această nouă directivă și care sunt elementele din această directivă pe care le-am putea prelua în directiva pe care o discutăm în momentul de față. De asemenea, S-a discutat despre relația dintre această directivă și permisul unic. Ei bine, din acest punct de vedere, Comisia dorea ca permisul unic să rămână așa cum e el și să creeze excepții doar acolo unde ele sunt necesare. Aceasta a fost uh, abordarea Comisiei în propunerea sa. Acum, în ceea ce privește accesul la piața muncii pentru oferit uh, Uh, studenților care au absolvit, respectiv cercetătorilor care și-au încheiat programele de cercetare, ei bine, acest acces poate fi autorizat doar de către statul membru în cauză. Deci noi nu oferim în propunerea noastră un acces direct nici pe departe, lăsăm asta la latitudinea statelor membre. De ce am, avem această abordare? Pentru că suntem conștienți de provocările cu care se confruntă statele membre, dată fiind criza economică și financiară. Și încă ceva, nu aducem atingere articolului 79.5 din uh, Tratatul Uniunii Europene, acolo unde sunt uh, menționate cotele de resortisanți din state terțe pe care fiecare stat membru în parte are dreptul să le uh, stabilească. Deci noi nu vrem să încălcăm acest articol nici pe departe. Statele membre sunt cele care stabilesc uh, de unele singure volumel, volumul de resortisanți din state terțe pe care doresc să le accepte. Vă mulțumesc. Doamne raportor. Vă mulțumesc uh, pentru toate observațiile. Și eu voi face câteva comentarii. Mă adresez în primul rând raportorului uh, din umbra PPE. Da, sunt deschisă dialogului. Multe dintre comentariile dumneavoastră sunt, de fapt, uh, în asentimentul meu. Spuneați clar că studenții și cercetătorii reprezintă o problemă aici și aveți de asemenea probleme cu uh, stagiarii remunerați și lucrătorii oper ca și mine, de altfel. Aici încercăm, uh, de fapt, să îmbunătățim propunerea Comisiei prin uh, amendamente. Dumneavoastră spuneați că la articolul 21, aliniatul 1, există o serie de condiții uh, eliminate în ceea ce privește accesul la asigurări sociale. Ei bine, aici statele membre au abordări diferite și sunt sigur că la, sigură că la Consiliu se va discuta mult pe această temă, pentru că propunerea Suediei cu siguranță nu se va plia pe placul uh, Ciprului sau mai știu eu cărui alt stat membru. Deci această temă trebuie neapărat discutată în, în profunzime. Uh, și de asemenea, uh, și eu uh, mă întreb cine anume trebuie să-și asume responsabilități, uh, care vor fi atingerile aduse garanției pentru tineret de această directivă și eu pun această întrebare. E clar că trebuie să combatem dumpingul și discriminarea. Acum, în ceea ce privește reîntregirea familiei, eu nu vroiam uh, să reglementez aici. De ce? Pentru că asta nu e misiunea mea, este misiunea celor tehnocraților, celor responsabili. Dar știu că orice modificare de obicei uh, este limitată. Însă, dintr-o dată, această propunere a Comisiei de modificare a directivelor vechi uh, vine cu o mulțime de elemente, elemente noi și tocmai de aceea, iată, ne-am văzut obligați să încercăm să eliminăm vacuumurile astfel uh, generate. Dar sunt dispusă să discut uh, cu, cu dumneavoastră. În ceea ce privește cele spuse de doamna Benarab Batu, da, știu care sunt uh, obiectivele politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Ne dorim să sprijinim libertatea circulației uh, și lucrul acesta este atât în avantajul cetățenilor europeni, cât și în uh, avantajul cetățenilor din state terțe. Asta datorită schimbărilor uh, sau schimbărilor de idei, împărtășirii de idei. Da, această ambiție este pe placul meu. Dar, în ceea ce privește eliminarea vizelor pentru Turcia, nu sunt uh, de acord cu dumneavoastră. Să nu uităm că avem negocieri pe care le purtăm cu Turcia. Și Turcia, în continuare, trebuie să aplice multe acte legislative care fac parte din achiul comunitar, dacă e să primească ceva din partea noastră. Deci, această discuție privind abolirea vizelor, cred că nu ar trebui să o discutăm noi aici. Uh, încă un punct. Uh, mobilitatea, uh, libertatea de circulație reprezintă valori esențiale ale Uniunii Europene și trebuie să le protejăm. Eu, în calitate de cetățean cipriot, consider că, iată, dreptul meu de a la liberă circulație în propriul meu stat, în Cipru, este încălcat. Asta din cauza Turciei. Dacă e să acordăm libertate de circulație unora, atunci uh, cred că îi discriminăm pe cei precum uh, sunt eu. Eu cred că dacă turcii vor să circule libere, liber în UE, e nevoie de o reciprocă de asemenea. Mulțumesc. Vă reamintesc că această chestiune nu este de competența Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, ci țin de Comisia LIBE, care este competentă pe fond. Vom um, avea un termen limită pentru depunerea amendamentelor numai în engleză, cu semnătură electronică și anume pe 12 septembrie, ora 12 la amează, Acestea vor fi examinate pe 18, compromisul pe 25 septembrie, vor fi votate în Comisia Emple pe 26 septembrie și Comisia Libe se va pronunța pe 17 octombrie. Vom trece mai departe pe ordinea de zi și ne vom întoarce la punctul 10 pentru a-i da cuvântul doamnei Edith Bauer ca să-și prezinte proiectul de raport cu privire la măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor. Este vorba de un text asupra căruia comisiile FAM și PETI ar trebui să ofere avize doamna Bauer, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Din nou vorbim despre mobilitate, însă aici este vorba numai de mobilitatea exclusivă a cetățenilor Uniunii Europene, care se bucură de principiul libertății de circulație și de mișcare și, de asemenea, libertatea de a lucra în oricare alt stat membru al Uniunii Europene. Așa cum am spus, deja este unul dintre principiile de bază ale Uniunii Europene. În ciuda acestui fapt, numai 3,1% din lucrătorii din Uniunea Europeană, conform statisticilor din 2011, se bucură de acest drept. Eurobarometrele ne arată că o proporție importantă a cetățenilor europeni consideră că există mult prea multe obstacole în calea acestei libertăți de circulație. În acest domeniu avem desigur reglementări în vigoare. Este vorba de regulamentul 492, acest proiect de directivă se referă la consolidarea directivei deja existente. Principala întrebare, desigur, este aceea de ce avem de nevoie de o directivă pentru a consolida o reglementare care ar trebui să fie implementată în mod direct. Ei bine, avem nevoie de aceasta deoarece eu consider, acesta este răspunsul meu, poate comisia va da un alt răspuns. Dar oricum, după părerea mea, cred că există mai multe posibilități de consolidare, de creare a unor uh, puncte centrale, punctele de contact sau instituții pentru informarea și consilierea persoanelor în um, obținerea câteodată de uh, căi de reparare, dacă este cazul. Limitările impuse de acest regulament au legătură cu accesul la locuri de muncă, condițiile de lucru, accesul la formare profesională, la sindicate, educație pentru copii. Aceste aspecte sunt foarte importante. Este necesar să subliniem faptul că Orice amendament ar putea fi adoptat în acest cadru. Principalele schimbări pe care le propunem noi cu privire la acest proiect este că domeniul de aplicare al directivei ar trebui să fie extins și la reangajarea șomerilor, așa cum se face de altfel în reglementare, agențiile desemnate de statele membre ar trebui să ofere asistență gratuită. Cred că pentru mine este foarte important acest aspect, gratuit. De asemenea, dorim să creăm o rețea uh, de instituții care să ofere asistență și consiliere gratuită celor care au nevoie de ea. Statele membre ar trebui să creeze puncte de contact naționale și o rețea europeană de astfel de puncte de contact, astfel încât um, informațiile să poată fi disponibile în mai multe limbi unde mai mult de o instituție este responsabilă de acest lucru și probabil că va fi și cazul, deoarece probabil va exist, vor exista diverse autorități responsabile de punerea în aplicare a regulamentelor, dar vor exista și autorități responsabile de alte aspecte, precum consilierea și asistența. Deci, în cazurile în care există mai multe autorități responsabile, atunci ar trebui să existe o cooperare și o coordonare între acestea Informațiile oferite ar trebui să fie clare, inteligibile, actualizate și disponibile în mai multe limbi. De asemenea, ar trebui să cuprindă informații legate de mijloacele juridice la dispoziția lucrătorilor, puncte naționale de contact, căi de reparații. Statele membre ar trebui să le ofere informații statelor, cetățenilor din alte state membre, dar și din uh, țările țara respectivă, cetățeni care doresc să meargă în alte state membre. De asemenea, propunem câteva modificări tehnice, în special însă păstrând același limbaj și făcând foarte clare lucrurile. Vorbim despre migranți și de mobilitatea lucrătorilor la nivelul Uniunii Europene. Propunem de asemenea o referință la directivele pe care le avem deja în legătură cu reunificarea familiei și drepturile membrilor familiei respectivilor lucrători și de asemenea recomandări cu privire la reparațiile colective. După părerea mea, este doar o recomandare, desigur, nu are caracter obligatoriu. Uh, Însă, în aceste cazuri, în cazurile în care se solicită despăgubiri, eu cred că această recomandare ar putea să se dovedească foarte importantă. Propunem de asemenea câteva referințe la hotărârile Curții de Justiție referitoare la derogările pe baza articolului 45 din uh, tratatul de la Lisabona, nu trebuie să uităm de faptul că avem numeroase hotărâri ale Curții de Justiție la dispoziție care clarifică limitările impuse de aceste prevederi. De asemenea, din experiența noastră, ni se pare că există câteva lacune de, legate de informații, lucruri care duc la o limitare a punerii în aplicare a directivei. Așa că cei care sunt responsabili de punerea în aplicare a regulamentelor ar trebui să fie formați corespunzător. Acesta este proiectul. Eu um, aștept cu nerăbdare amendamentele. Aș dori ca în acest moment să îi rog pe stimații colegi să aibă în vedere domeniul de aplicare limitat al acestei directive. Vă mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc, Oli Christensen. Ce limba Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această prezentare cu care, pe ansamblu, sunt de acord. Libera circulație a lucrătorilor este, practic, uh, nucleul central al colaborării europene. Deci este un domeniu cheie uh, în mod evident. Însă, în același timp, trebuie să înțelegem că libera, libertatea circulației sau mobilitatea la nivel european nu funcționează de fiecare dată așa cum ne-am dorit. Ne-am dorit. Într-adevăr, uh, se întâmplă adesea ca Uh, regulile să nu fie clare în ceea ce privește lucrătorii străini. Vedem că lucrătorii străini sunt de altfel exploatați, uh, sunt mai prost tratați decât lucrătorii uh, domestici, iar niciodată, practic, nu ne-am dorit ca prin libera circulație să putem promova, să promovăm, de fapt, o discriminare a cetățenilor europeni. Deci, iată, această propunere este o posibilitate de a crea condiții mai bune de muncă, de a uh, oferi lucrătorilor străini posibilitatea de a migra într-un alt stat european și de a-și găsi un loc uh, de muncă acolo. Deci aceasta este partea pozitivă a propunerii. E foarte important, de asemenea, ca informațiile oferite lucrătorilor străini să fie cât se poate de clare. Știm prea bine că cetățenii, odată ce uh, își schimbă domiciliu, nu prea își cunosc drepturile. De asemenea, nu știu în ce măsură pot pot să adereze sau nu la diferite sindicate. Și în lipsa acestor informații cu privire la drepturile uh, lor, lucrătorii străini adeseori ajung să fie exploatați de către angajatori. Deci, iată, este o situație incorrectă, uh, neechitabilă vis-a-vis -vis de, de, de lucrătorii străini. E important ca drepturile acestora să fie recunoscute și e important ca premisele create să fie cât se poate de clar transmise lucrătorilor străini. Aceștia trebuie să știe clar în ce măsură sindicatele îi pot proteja. Și iată că directiva are o serie de prevederi în acest sens, care însă mi se par uh, insuficient de clare în momentul de față. Spre exemplu, Articolul 4 spune clar că uh, cazurile pot fi aduse în atenția justiției doar la solicitarea lucrătorilor. Lucrul acesta nu este neapărat uh, bun. De ce? Pentru că de cele mai multe ori uh, partenerii sociali sunt cei care sunt cei care constată dacă condițiile de muncă, dacă contractele de muncă sunt sau nu uh, respectate. Um, în cele mai multe dintre statele noastre membre, nu angajatul este cel care se ocupă de unul singur de protecția drepturilor sale din punctul acesta de vedere. Deci are, există, există un, o umbrelă care, o instituție, o, un organism care îi protejează drepturile. Uh, Uh, deci, iată, articolul 4 mi se pare nu suficient de clar. De asemenea, cred că trebuie să se includă aici mai multe prevederi, mai multe explicații cu privire la uh, Um, posibilitățile, la căile de atac oferite lucrătorilor individuali, individual, dar și sindic, sindicatelor. E important să nu existe duplicare a responsabilităților între ghilimele aici. Uh, și mai există și alte aspecte care trebuie să fie clarificate, spre exemplu articolul 7 cu privire la paginile web nou, noi și vreau să, să înțeleg ce, ce înseamnă de fapt acel punct de contact național. Ce se dorește prin acesta și care este valoarea adăugată a creierii acestui punct uh, de contact național? Toate aceste explicații trebuie să fie oferite cât mai curând cu putință. E important să înțelegem situația uh, din momentul de față, să vedem în ce măsură aceasta va fi sau nu îmbunătățită de noile propuneri deci și după aceea cu siguranță vom ajunge la un consens. Mulțumesc! Pardon. Uh, mulțumesc, spune președinta, domnul de Bacar și apoi doamna Cornelisen. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și doamnei Bauer pentru raport. Cred că avem aici de a face cu un drept fundamental în Uniunea Europeană. Deci trebuie să fim foarte atenți și să ne asigurăm că eliminăm orice barieră de la libertatea de circulație a persoanelor. Ca atare, propunerea Comisiei Europene este una bună, merge în direcția cea bună, de asemenea, propunerea de raport are sugestii și amendamente interesante pe care le putem uh, susține, în schimbul de bune practici, mm, lucruri care pot aduce o diferență, dar aș dori să mă concentrez pe un lucru oarecum uitat. În prezent, dată fiind persistența crizei, ar trebui să ne concentrăm nu doar pe drepturile lucrătorilor din Europeană, ci să ne gândim și la alte categorii, la tineri, pentru a ne asigura că și ei se bucură de libertatea de mișcare, în special mă gândesc la studenți și la tineri absolvenți, pentru că în anumite țări încă există măsuri restrictive pentru aceștia. Însă, în termen general, cred că este un uh, raport bun și aștept cu interes să conlucrez cu raportorii și raportorii din umbra. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Doamna Cornelisen. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc și eu să mulțumesc raportoarei pentru o propunere foarte bună pe care o putem susține în bună măsură. Desigur, cu această directivă ne confruntăm iarăși cu o frustrare. Nu ne aduce o soluție împotriva exploatării și a ă, competiției neloiale, pentru că mm, nu putem ă, ă, în mod legal să facem așa fel încât liberii profesioniști să fie plătiți la un nivel potrivit. Mi-aș dori, desigur, ca area de aplicare să poată fi lărgită, dar e bine deja că se face ceva și că lucrătorii își pot exercita drepturile. Cred că doamna Baur are dreptate atunci când spune că există o lipsă de informație care una dintre piedicile principale și asta pentru toate tipurile și toate grupurile de lucrători. Am dorit să susținem uh, ideea de a uh, forma uh, mai bine lucrătorii din serviciul public. E important de subliniat că informațiile pentru lucrătorii migranți trebuie să fie disponibile în limbile lor materne diverse instituții vor avea un rol sporit pentru a combate discriminarea lucrătorilor detașat și uh, ar trebui să primească sprijin pentru a fi mai bine echipați să-și ducă uh, rolul la bun sfârșit. Un alt uh, element este recunoașterea reciprocă. Pentru că libertatea de circulație a lucrătorilor ține și de obligativitatea statelor membre de a recunoaște parteneriatele legale încheiate în alte state membre. Um, dacă nu ești, uh, dacă te muți într-o altă țară, dintr-o dată nu mai ești căsătorit și copiii tăi nu mai sunt copiii tăi. Se pot ivi și astfel de situații. Um, în ce privește căile de atac colective, am putea adăuga la textul actual că în cazul în care un lucrător mobil câștigă un uh, caz în fața justiției um, și câștigă o compensație, angajatorul trebuie să și plătească acea compensație, lucru care nu se prea întâmplă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Cliveti. Și apoi doamna Merci beaucoup, madame la présidente. Je, je trouve que c'est... Euh, Mulțumesc, doamna președinte. Cred că e un moment oportun pentru a analiza un astfel de raport, pentru că chiar dacă toată lumea e de acord că libera circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene este un principiu fundamental Iată, cu doar câteva săptămâni în urmă, un ministru al muncii dintr-un stat membru a solicitat să se instituie un cod portocaliu pe piața muncii, deoarece ar exista probleme cu migranții ce vin din estul Europei către Europa de vest. Iată de ce salut ideea doamnei Bauer de a defini și de a face diferența între migrație și mobilitate, în special pe piața muncii, deoarece, după părerea mea, există situații în care astfel de comentarii ca cel pe care l-am citat vizează anumite state membre, uh, anumiți cetățeni, cum este și cazul românilor. Iată de ce e important să dispunem de un nou instrument atunci când drepturile lucrătorilor care folosesc mobilitatea pe piața muncii, deci drepturile lor să fie încă o dată garantate, analizate și de ce nu sporite. Pentru că, până la urmă, acesta este scopul demersului nostru. Vă mulțumesc! Doamna Jasloviecka. Dziękuję Pani Przewodnicząca. 3% obywateli, którzy korzystają... Mulțumesc, doamnă președinte, 3% din cetățenii Uniunii Europene se bucură de mobilitate în uh, Uniune, cifra care arată că sistemul e slab. Și că această posibilitate nu e valorificată de o majoritate a cetățenilor europeni. Uh, rapoartele Comisiei Europene arată uh, care sunt piedicile uh, în fața lucrătorilor uh, europeni. Uh, practic, angajatorii nu respectă întotdeauna legislația comunitară și e clar că trebuie ameliorate regulamentele în vigoare, dar ce mai trebuie e uh, de a milita pe lângă autoritățile naționale să mm, pună în aplicare legislația existentă și ideea unor uh, puncte de contact în statele membre, puncte de informare, uh, este foarte bună. Uh, e nevoie inclusiv de consiliere juridică pentru a facilita accesul um, la astfel de informații, nu doar a cetățenilor, cât și uh, instituțiilor. Uh, cetățenii trebuie să decidă în cunoștință de cauză dacă vor să meargă într-o altă țară și să, trebuie să se poată pregăti în mod temenic pentru a evita probleme ulterioare. Probleme ce vizează direct sau uh, probleme de ordinul administrației publice și cred că ar trebui să fim foarte responsabili uh, lucrând pe textul acestei directive, pentru că dacă experții ne spun că mobilitatea este o șansă pentru Europa de a ieși din criză, înseamnă că trebuie să uh, deschidem această oportunitate cetățenilor noștri. Domnul Benian. Uh, thank you. I just a... Uh, Mulțumesc. O intervenție succintă. Libertatea de circulație este un principiu și trebuie să îl menținem în ciuda dificultăților. Vedem totuși că în statele membre, unde uh, opinia e condusă de diverse curente populiste, uh, practic mass media poate face cetățenii să creadă că mm, slujbele lor sunt amenințate de uh, migranți. Și când vine vorba de competiția pe piața forței de muncă, toată lumea dă vina pe cei care vin din exterior. Însă, statisticile economice arată că mm, practic, uh, efectul uh, asupra economiei a libertății de mișcare este pozitiv și că asemenea riscuri nu există și că temerile de tip populist nu sunt întemeiate. Trebuie deci să fim mai determinați și să ținem la aplicarea principiilor noastre. Și un alt scurt comentariu. Vis-a-vis -vis de ce spunea doamna Cornelisen despre familii. E o problemă între statele Schengen, respectiv non-Schengen, pentru lucrătorii mobili. Cei care vin din zona non-Schengen și lucrează în zona Schengen soțiile, soții acestora trebuie în permanență să primească noi uh, vize Schengen pentru a-și însoți uh, uh, consorții. Toți sunt cetățeni europeni. Chiar devine o problemă acest lucru. În Marea Britanie uh, această problemă este răspândită. Eu unul am lucrat pe multe cazuri în care cetățeni britanici lucrând uh, în Uniunea Europeană cu un soț sau o soție care nu este cetățean european nu au putut să călătorească împreună deoarece aveau într-una uh, nevoie de vize, vize în plus pe termen scurt, vize Schengen. Mi se pare că e o problemă care merită toată atenția noastră. Mulțumesc! Există și alți colegi care doriți să intervină? Nu, eu una doream doar să vă amintesc că e într-adevăr un text important. Iar uh, Comisia s-a angajat să finalizeze înainte de finele mandatului său. Sigur, toată lumea știe că libera circulație a lucrătorilor face parte din pilonii uh, dreptului comunitar și trebuie să putem continua să construim pe acest pilon uh, piața internă. Totuși, vă atrag atenția asupra faptului că situația de criză și șomajul sporit la periferia Uniunii mm, se, nu se vor rezolva în mod necesar uh, prin migrarea de la periferie spre centru sau prin schimbările demografice. Mm, haideți să nu confundăm libera circulație a lucrătorilor cu deplasarea masivă a populațiilor și sporirea anumitor dezechilibre, în special între centru și periferie. Și discutam chiar ieri seara cu ministrul uh, sănătății din Lituania. Chiar și în statele de la periferie apar dezechilibre între generații. Um, exodul de creere, incapacitatea de inovație în anumite societăți. Pentru cei care caută de lucru mai degrabă în centrul Uniunii, sigur trebuie să uh, uh, intervine ameliorări tehnice ca ei să chiar poată face acest lucru. Sunt și propuneri ce vin din partea comisarului. Dar a vedea aceste mișcări migratorii ca soluția unei reechilibrări macroeconomice în Uniunea Europeană este o eroare importantă. Iar dacă ne dorim să avem o uh, piață internă funcțională, nu cred că aceasta ar fi soluția pentru probleme de alt gen și pentru a relua o idee de-a mea recurentă în Uniunea Europeană. Cred că este un drept important, e dreptul liberă circulație a lucrătorilor, dar mai există și un la fel de important, chiar dacă nu stă scris în tratate, și anume dreptul de a trăi și de a lucra în propria țară și asta vizează special pe cei care se află la periferia Uniunii Europene. Doream doar să nuanțez puțin dezbaterea noastră, pentru că, sigur, aspectele tehnice sunt multiple, dar e vorba de politica generală pe care nu o putem ignora. Acum am să-i dau cuvântul lui Gillian Moore din partea Comisiei Europene și apoi domnul raportor va conchide dezbaterea. Comisia mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să răspund la întrebarea adresată de doamna Bauer. Domnia sa ne întreba dacă această propunere este necesară, într-adevăr. Toată lumea a spus deja că principiul libertății uh, de circulație a lucrătorilor este un principiu fundamental al legislației europene. Însă, iată că în ciuda faptului că ele există de 40 de ani încoace, ne dăm seama că doar 3% sau 3,1% dintre cetățenii europeni se bucură de această, acest drept, de această liberă circulație. Deci, de ce Comisia consideră că această propunere Uh, e necesară. În primul și în primul rând, pentru că dorim să sprijinim uh, și să promovăm uh, libera circulație intracomunitară. Asta în primul rând. În al doilea rând, Comisia a primit o serie de plângeri pe această temă și ne-am dat seama că multe state membre au implementat prost acest principiu. E clar că angajatorii nu sunt conștienți de drepturile lucrătorilor migranți până în momentul de față. Și mai mult decât atât, lucrătorii ei înșiși, cei care își caută un loc de muncă, nu au uh, acces la informațiile de care au nevoie. În uh, ultimul an uh, am stabilit că s-au primit peste 10.000 de întrebări pe tema aceasta a liberei circulații a lucrătorilor. Deci, iată de ce propunerea Comisiei își dorește practic o mai bună punere în aplicare a principiului într-un context național. Pe scurt, această propunere dorește să constituie un fel de organism al libertății de circulație a lucrătorilor, care să-i uh, consilieze pe cetățenii migranți într-un context național. Uh, acest organism dorește ca, în cazul în care există probleme, să ofere tot ajutorul necesar celor care au nevoie de acest ajutor. Și de asemenea ne dorim ca informațiile, calitatea informațiilor oferite lucrătorilor să crească. S-a cerut de asemenea o clarificare a articolului 4 din propunere. Articolul 4 conține tocmai această idee pe care tocmai am exprim- exprimat-o. Și anume, dacă un lucrător care își caută un loc de muncă uh, are o problemă, dacă consideră că trebuie să se adreseze instanței, atunci noi ne dorim să-i oferim lucrătorului asistența necesară în acest sens. Deci, articolul 4 se referă la asistența oferită în uh, procedurile juridice sau administrative. De fapt, această clauză <laughs> este una standardă. Standard nu este specifică doar acestui instrument. Este inclusă și în uh, directiva 43 uh, din 2000 și în directiva privind uh, egalitatea de gen, deci este o clauză standard care le oferă posibilitatea cetățenilor europeni de a uh, cere respectarea drepturilor care le revin. De asemenea, se spunea că tinerii, absolvenții, trebuie să aibă și ei posibilitatea de a cere ca drepturile lor să fie respectate. Ei bine, această directivă, în articolul 45, uh, această, uh, acest uh, regulament practic respectă articolul 45 uh, din tratat și de asemenea actul legislativ, regulamentul 492. Deci iată și aceste categorii de cetățeni europeni sunt acoperiți de această propunere a noastră. Și acum voi trece la amendamentele dumneavoastră. În primul și în primul rând, amendamentul 1 La Comisia FEM deja Comisia a spus săptămâna aceasta că amendamentul 1, iată, face reve, uh, referință la Directiva 48 din 2004. Ei bine, Comisia este de părere că această trimitere include, uh, aduce cu sine un risc, și anume Directiva 48 privind cetățenia le oferă cetățenilor posibilitatea de a se muta și de a-și avea reședința într-un alt stat membru. Dar această directivă, practic, nu vizează lucrătorii de la frontieră, pentru că aceștia lucrează într-un stat membru, dar locuiesc în statul lor de domiciliu. Deci, prin urmare, iată că, dată fiind neclaritatea inclusă în regulamentul 48, importarea acestei prevederi în actuala propunere de act legislativ ar duce la perpetuarea vacuumului legislativ. Deci această, acest amendament s-ar putea să, să nu fie cel mai potrivit. Acum, în ceea ce privește căile de atac colective, vă amintesc că Comisia își dorește mai degrabă să le ofere asistență lucrătorilor în sensul uh, introducerii unor plângeri individuale. Avem aici uh, considerentul 15 care se referă tocmai la acest subiect. La amendamentul 11 se schimbă adjectivul migrant cu adjectivul mobil. Să știți că și la nivelul comisiei am discutat mult terminologia. Însă, uh, serviciile lingvistice ale comisiei n-au uh, spus clar că în acest context al articolului 45 e mai bine să, fol- să folosim sintagma lucrători uh, migranți. De fapt și în tratat se folosește exact aceeași sintagmă. Acum amendamentul 12. Ce, face, ce se întâmplă aici? Uh, se schimbă sintagma free movement în uh, free movement of, of workers. Este vorba despre considerentul 26, care de fapt are legătură cu articolul 8 aliniatul 2. Și ce face acest articol? Oferă posibilitatea, uh, oferă șansa statelor membre care constituie puncte de contact și organisme care se ocupă de lucrătorii migranți, ei bine, statele membre au posibilitatea, prin acest articol, să Uh, meargă dincolo, să oferă asistență nu doar lucrătorilor, ci și altor categorii de migranți intraeuropeni. Deci, tocmai de aceea în, Consiliul, în considerentul 26 vorbim despre free movement, libera circulație și nu libera circulație a lucrătorilor, cum se cere în amendament. Și mai am ceva de spus pe marginea articol, uh, amendamentului, îmi cer scuze, 14, care de fapt are de-a face cu articolul 4 din propunere. Uh, Spuneam deja că la articolul 4 Comisia își dorește sau nu face nimic altceva decât să reproducă o formulă standard inclusă deja într-o serie de alte directive. Deci, avem de-a face aici cu o formulă standard. Eu, noi nu credem că această modificare a formulării îmbunătățește într-o măsură sau alta drepturile de care se bucură lucrătorii. Uh, Cam acestea au fost comentariile pe care doream să le adaug. Urmează doamna raportor. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate observațiile pe care le-ați făcut și um, mulțumesc și comisiei pentru observațiile pe care le-a prezentat. Da, într-adevăr, sunt multe lucruri demne de luat în considerare, însă ar trebui să ne concentrăm pe faptul că această directivă ar trebui să combată discriminarea pe baza cetățeniei. Avem și alte directive și prevederi care se ocupă de antidiscriminare la nivel european. Așa că unele dintre întrebările puse de doamna Cornelis sunt acoperite de alte prevederi și directive antidiscriminare. Această punere în aplicare se referă numai la regulamentul legat de discriminarea pe baza cetățeniei și nu pe din alte motive. În ceea ce privește statele și cetățenii din zona Schengen și cei din afara zonei Schengen, este mm, într-adevăr un aspect interesant, însă domeniul de aplicare al acestui regulament este destul de limitat. Poate însă vom reuși să găsim o soluție să includem și această chestiune. Revenind la comentariile comisiei. Într-adevăr, ne-am gândit și noi și am discutat foarte mult dacă să folosim lucrători migranți sau lucrători mobili. Având în vedere faptul că sunt foarte multe aspecte legate de migrație în cadrul acestei comisii care trebuie tratate, de multe ori putem fi induși în eroare. Unele persoane se gândesc că ar putea subiectul să aibă legătură cu migranții din țările terțe, dacă folosim cuvântul migrant. Însă, cred că vom găsi o soluție pentru a sublinia foarte clar că e vorba de migrația în cadrul Uniunii Europene. În ceea ce privește căile de atac colective, Față de ceea ce a spus domnul Christensen, ar trebui într-adevăr să discutăm mai mult pe această temă și eu sunt deschisă la orice soluție bună. După părerea mea, cred că trebuie să ținem cont de recomandările comisiei. în ceea ce privește lucrătorii la frontieră și sunt deschise de asemenea la o soluție bună. Dacă găsim o soluție bună, desigur, sunt de acord să nu excludem pe nimeni. Acum, în legătură cu comentariul făcut de doamna președintă, da, într-adevăr, de multe ori ne confruntăm cu o dilemă scopul nu este acela de a de a trimite dintr-un stat în altul milioane de oameni și de a distruge cultura și specificul acelor state. Trebuie să ne dăm seama de faptul că nu este lucru ușor. Să ne gândim la România, de exemplu, mii sau chiar sute de mii de copii abandonați. Nu este ușor Pe de altă parte, această directivă însă se referă la libertate, libertatea de circulație și eliminarea obstacolelor și a barierelor din calea acesteia. Această directivă nu îi forțează pe cetățeni să își părăsească statele de origine. Așa că trebuie să găsim uh, Așa că este vorba de fapt de a-și găsi o, o de a avea o viață decentă în statul din care provin în primul rând. Desigur, este o chestiune foarte complicată, însă prin intermediul acestui proiect de directivă noi încercăm, sau cel puțin ne asumăm responsabilitatea de a elimina aceste obstacole. Doamna președinte, Vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 18 septembrie la ora 12. Vor fi examinate pe 17 octombrie, amendamentele de compromis pe 5 noiembrie și votul în plen, votul în aceeași zi. Cred că vom putea închide acest dosar sub președinția lituaniană, însă nu este sigur. Revenim la punctul 10 și îi voi da cuvântul domnului Caza pentru a ne prezenta proiectul de aviz pentru Comisia IMCO cu privire la un plan de acțiune european pentru comerțul în detaliu pentru, în beneficiul tuturor actorilor. Este vorba de un raport din proprie inițiativă al Comisiei IMCOM. Domnule raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. o piață a comerțului cu amănuntul mai bine integrată ar putea încuraja competitivitatea și creșterea. Sectorul comerțului cu amănuntul reprezintă aproximativ 15% din ocuparea forței de muncă în cadrul Uniunii Europene, cu o proporție importantă a tinerilor. 29% din întreprinderile din Uniunea Europeană sunt active în acest domeniu, majoritatea majoritatea dintre acestea sunt IMM-uri, așa că acest aviz cere un sprijin crescut pentru IMM-urile inovatoare care răspund nevoilor noi piețe și care promovează activități ecologice. Acest lucru ar putea fi făcut în cadrul pieței digitale unice, în special în ceea ce privește uh, comercianții mici care sunt uh, mai puțin capabili să țină pasul cu tehnologia în schimbare. De asemenea, ar trebui să se rezolve dezechilibru între formatori și necesitățile pieței muncii lucru care ar putea duce la creșterea șanselor de ocupare a forței de muncă, mai ales în rândul persoanelor cu nevoi speciale. Acest aviz recomandă o utilizare um, mai, um, mai mare a instrumentelor deja existente pentru a crea parteneriate între școli și domeniul de afaceri, precum programele Erasmus for All, de exemplu. Aceste parteneriate trebuie încurajate. În cele din urmă, este vorba de munca nedeclarată, care reprezintă un risc social foarte mare și duce la scăderea salariilor, iar lucrătorii sunt astfel excluși de la protecția socială și de la îngrijirile medicale. Trebuie, deci, să punem în aplicare legislația socială și a forței de muncă existentă și să avem un dialog cu toate părțile implicate din acest sector. Eu de-abia aștept să, cooper, să colaborez cu raportorul Dumnezeu și colegii în lunile care urmează pentru a îmbunătăți și mai mult acest text. Vă mulțumesc! Președinta, Alejandro Sercas și apoi Phil Bennion, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, așa cum a spus și domnul cază este un dosar foarte important care are legătură cu un sector de producție important pentru piața muncii, dar și pentru IMM-uri. Domnul Cociolino va fi responsabil din partea socialiștilor. Nu este prezent astăzi, însă mi-a lăsat comentariile dânsului. El este dispus să colaboreze cu domnul Caza pentru a îmbunătăți acest text. Suntem de acord cu textul în linii mari însă este nevoie de o analiză care să informeze mai bine cu privire la gravitatea situației din acest sector. Ne confruntăm cu o problemă sectorială, dar este vorba și de consecințele crizei, lucru care duce la probleme sociale pentru lucrători, dar și pentru alte sectoare de activitate. Uh, comerțul cu amănuntul suferă în urma unui proces de restructurare foarte sever. Acesta are consecințe în materie de ocupare a forței de muncă, de condiții de lucru, dar are și consecințe asupra societății, asupra modului de viață în general. Este vorba de transformarea centrelor, orașelor pentru construirea de mari uh, centre de afaceri. Progresul în um, ceea ce privește magazinele mari reprezintă o amenințare la adresa magazinelor mici. Este o vorba de o concurență injustă și inechitabilă iar condițiile de lucru se deteriorează și lucrătorii suferă de pe urma acestui aspect. Ei trebuie să lucreze duminica câteodată. Desigur că nu vor acest lucru, dar trebuie să, să-l facă. Așa că, domnule Caza, cred că trebuie să specificăm în acest aviz că există persoane și chiar familii întregi care sunt afectate. Deocamdată, indivizii sunt în serviciul mediului de afaceri, dar ar trebui să punem capăt acestei nebunii, ar trebui să le respectăm drepturile de lucru, drepturile sociale, orarul de lucru, numărul maxim de ore de lucru, siguranța lucrătorilor. Toate acestea sunt aspecte importante și este important să punem în aplicare o concurență care să, să, termin, să oprească acest dezechilibru. piața pare că deocamdată se confruntă cu dezechilibre enorme în modul de lucru și că cei bogați și puternici iau partea leului. Toate, sperăm că toate grupurile vor ajunge la o poziție comună și că vom putea să îi oferim Comisiei IMCO analiza noastră asupra situației. <coughs> Phil Benion. Mulțumesc. Îl reprezint pe domnul largely reading out his notes. care nu poate să fie astăzi alături de noi. El consideră că acest plan de acțiune european și Cartea Verde pentru uh, practici comerciale echitabile sunt pași necesari și buni în direcția potrivită. Acesta consideră că este o inițiativă oportună, dat fiind criza economică cu care ne confruntăm la nivel european Acestea reprezintă 11% din PIB-ul european și 15% din ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, așa că stimulează creșterea economică și relansarea economică. Sunt actori importanți în um, finalizarea pieței unice, dar sectorul a fost lovit foarte grav de către criză, iar aceasta este una dintre provocările cu care se confruntă actorii din sectorul comerțului cu amănuntul, în special IMM-urile. Domnul Domnul Kreuzmann ar dori să-i mulțumească colegului nostru, uh, domnul Caza, pentru redactarea acestui raport care stabilește prioritățile potrivite și pentru menționarea IMM-urilor. Trebuie, desigur, să rezolvăm problema economiei informale și a dezechilibrului dintre piața muncii și nevoile acestui sector. Domnul Kreuzmann subliniază nevoia unui sprijin crescut printre, pentru IMM-uri și în special pentru IMM-urile inovatoare. Domnul Kreuzmann ar dori să adăugăm un punct separat care să vorbească despre magazinele mici din centrele orașelor care sunt um, indispensabile pentru cartiere, de exemplu, sau pentru cei în vârstă care trebuie să-și facă cumpărăturile în apropiere. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă alți colegi doresc să intervină, nu, atunci îi dau cuvântul comisiei. Dacă ea dorește să intervină, nu, nici comisia nu are comentarii. Thank you. Comisia. Foarte succint punctul de vedere al comisiei. Într-adevăr, sectorul comerțului cu amănuntul cum s-a spus adesea, este foarte important pentru economia europeană, dar e și un sector care propune multe locuri de muncă. Iată de ce e important pentru ocupare și pentru creștere. Comisia propune numeroase acțiuni și sperăm să fie luate în considerare, pentru că se bazează pe date precise. Planul nostru încearcă să se ocupe de aspecte cheie pentru toți actorii implicați, consumatori, retaileri ca atare și lucrătorii. În Planul European de Acțiune, în domeniul comerțului cu amănuntul, are și acțiuni specifice pentru ameliorarea um, competențelor și mă bucur să raportez că mm, Consiliul pentru competențe în comerț. Domnul Casa a vorbit despre aceasta. Acest Consiliu și-a pregătit uh, primul raport și l-a prezentat în luna iulie. Reamintesc că noua alianță uh, include de asemenea reprezentanți ai uh, comerțului cu amănuntul. Uh, Planul, prin urmare, este implementat cu eficacitate, dar, cum am mai spus, întregul sector se referă la locuri de muncă și, uh, de asemenea, la IMM-uri, cum s-a mai spus aici. Majoritatea companiilor din comerțul comantul fiind IMM-uri. Iată de ce multe dintre acțiuni li se adresează, iar Comisia face tot ce este în putință pentru a implementa acest plan acordând o atenție deosebită IMM-urilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, îi dau cuvântul nou raportorului, domnul Casa. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la dezbaterea noastră. Sunt și eu de acord. Criza economică a mai creat și o criză socială în multe părți ale Europei. Ca atare, trebuie să facem tot ce ne stăm putință pentru a ne asigura că și condițiile de muncă ale lucrătorilor sunt ameliorate. Și cred că ajutorul nostru trebuie să îndrepte către IMM-uri pentru că ele suferă uh, de această criză, așa cum domnul Benian a insistat. Începește sugestiile domnului Benion despre uh, oamenii în vârstă sau uh, lucrătorii care lucrează în moluri. Sigur, am să preiau aceste teme și în uh, viitorul apropiat aștept cu interes cooperarea tuturor și sperăm să obținem în final un raport bun. Mulțumesc! Mulțumesc, până și președinta! Amendamentele pot fi depuse sub semnătură digitală până pe 10 septembrie, orele 12. Asta înseamnă că ele trebuie să depuse în limba engleză? Întreabă președinta. Alors, 10 septembrie. Ba nu, în toate limbile, până pe 10 septembrie. Le vom examina pe 25 și 26 septembrie cu un vot pe 17 octombrie, atunci când vom examina și amendamentele de compromis. Comisia IMCO votează pe 5 noiembrie. Astfel ajungem la punctul 13 de pe ordinea de zi și îi dau cuvântul colegei Veronica Lope Fontanie pentru a examina cele 84 de amendamente depuse la proiectul dumneiei de aviz pentru Comisia Econ începește semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, punerea în aplicare a priorităților pentru 2013. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, avem 84 de amendamente și Cred că acestea vor permite raportului să devină mai consistent, mai important. Știți ce se întâmplă adesea cu avizele? Avem niște limite impuse, trebuie să fim conciși și, prin urmare, e dificil să includem toate punctele pe care le considerăm importante. Însă, cu aceste 84 de amendamente, cred că avizul va fi îmbogățit și că va căpăta o importanță sporită pentru Comisia Econ. Strategia 2020. Există o serie întreagă de amendamente, aproape toate din partea doamnei Cornelisen, care insistă asupra nevoii de a nu uita obiectivele strategiei 2020. Eu una sunt de acord. Și aceste amendamente, din punctul meu de vedere, pot fi adoptate. Apoi, se vorbește despre ocuparea tinerilor. Sigur că este o prioritate. Deci nu putem decât să cităm amendamentele care merg în această direcție. Apoi, alte amendamente se referă la obstacolele în calea liberei circulației a lucrătorilor. Amendamentele doamnei Ialoviesca. Și sunt perfect de acord cu dumneai. Apoi, mai există și amendamente care solicită reducerea fiscalității muncii. Sunt amendamente care spun că impozitele, povara fiscală uh, trebuie uh, scăzute în așa fel încât să se favorizeze ocuparea. Sunt uh, de acord cu această evaluare, dar pentru mine nu e evident cum trebuie procedat, pentru că fiecare stat membru, în funcție de situațiile specifice, trebuie să poată decide ce e de făcut. Dar cred că putem discuta cu raportorii din umbră această temă. Să vedem ce hotărâm. Dar În ce privește fiscalitatea de mediu, așa cum spune și Comisia Europeană, trebuie implementată doar atunci când e necesară. Vorbim de flexibilitate, de securitate a reformelor în uh, dreptul muncii. E nevoie de multă flexibilitate pentru a fi competitiv, pentru a crea locuri de muncă, dar Fără îndoială, această flexibilitate trebuie să fie compatibilă și cu principiile unei economii sociale de piață. și nivelul protecției sociale trebuie menținut. Flexibilitate, da, dar însoțită de protecție socială. Acum, amendamentele ce vizează potențiala creare de locuri de muncă în sectorul ecologic verde. E important să răspundem nevoilor din acest uh, sector. Nu voi insista asupra tuturor detaliilor, dar există unele puncte ce pot fi acceptate fără probleme și altele care vor fi preluate în eventualele amendamente de compromis. Promovarea calității muncii, bună oară, lupta pentru incluziune socială, lupta împotriva sărăcirii lucrătorilor, concilierea vieții profesionale cu viața familială, egalitatea dintre bărbați și femei, protecția socială a lucrătorilor independenți și așa mai departe. Iată punctele fundamentale. Eu cred că toate acestea trebuie incluse în aviz. Vorbim de, și de șomajul de lungă durată și există o serie de amendamente în care uh, propun combaterea șomajului de uh, lungă durată. Firește, suntem de acord cu acestea. Dar mă întreb dacă putem să combatem acest fenomen. Apoi mai este o serie de puncte care pentru mine nu sunt uh, foarte clare și nu știu dacă sunt, țin de competența noastră sau de competența Comisiei Econ. Dar atât secretariatul cât și doamna președinte ne vor putea probabil spune care sunt amendamentele ce țin mai degrabă de Comisia Econ și nu de a noastră, tocmai pentru a evita probleme cu care ne-am mai confruntat în uh, trecut Acum, în ce privește salariul minim pe economie. Abordăm și acest subiect, e un lucru bun, util și trebuie să ne întrebăm ce vrem să facem cu salariul minim. Poate că n-a venit timpul să vorbim de salariul minim într-un aviz, dar firește nu uh, putem să ne exprimăm nici împotrivă. Programul EURES. Aici mă adresez colegului Gutierrez, care dorește să consolideze uh, rețeaua EURES. Personal însă am îndoieli, nu știu dacă acesta poate juca un rol de mediator între statele membre pe temen de ocupare. Vorbim de asemenea despre tineri, de mobilitate. Sigur, e o întreagă dezbatere despre migrația tinerilor. Ni se spune că e o problemă, sigur că vedem tinerii pleacă să-și caute de lucru în altă țară, dar în țări precum a mea, vedem că există și numeroase talente care ne părăsesc țara. Nu sunt de acord că acesta este cu tot și cu totul negativ, dar în anumite țări e nevoie de acești oameni. Tinerii oricum trebuie să-și găsească un loc de muncă, iar dacă acest lucru nu e posibil în țara lor, de ce nu? E foarte bine să poată pleca altundeva. Unde vor avea o astfel de șansă? S-a mai vorbit și de stabilizatorii automatici. E vorba de amendamentele doamnei președinte și a colegului Gutierrez și solicită comisiei prezentarea unei cărți verzi despre crearea unui ajutor pentru crearea locurilor de muncă, uh, care ar funcționa ca un stabilizator automat. E o poziție interesantă, într-adevăr. Cu toate acestea, poate că ar trebui să discutăm mai în detaliu această inițiativă. Sigur, nu ne putem opune. Vrem să vă mai anunț că în această după-amiază, raportorii din umbră și membrii comisiei noastre vor primi propuneri de compromis și vom fi în măsură să vă comunicăm datele unei eventuale întâlniri încă săptămâna viitoare. Pentru că e util să obținem cât mai repede un consens cât mai vast. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Gutierrez Prieto și apoi doamna Harkin. Bueno, gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezbatem această temă într-un moment important. Amendamentele sunt importante dincolo de miezul dezbaterii și trebuie să revenim la cele pe care noi dorim să le transmitem uh, aici, în comisia noastră. Există două probleme din punctul meu de vedere. Odată, din punct de vedere al procesului vedem că Parlamentul nu este suficient de prezent în semestrul european și aceasta este o lacună democratică, mi se pare mie. Să nu uităm că raportul pe care îl vom adopta luna viitoare asupra planurilor naționale de reformă sosesc într-un moment în care Consiliul a adoptat deja aceste planuri. Și, practic, e vorba de mesajul politic pe care îl transmitem și doar de aspectele practice. Al minte, asistăm la o farsă democratică, nu? Ne dorim o mai largă participare a parlamentelor naționale. Am văzut că majoritatea statelor membre se plâng la rândul lor de acest, uh, acest deficit democratic și noi ar trebui să vedem cum putem ameliora legătura între acest proces și democrație sau de sentimentul de cetățenie în Uniunea Europeană. Apoi, prin politicile uh, conduse prin intermediul acestor planuri naționale de reformă, așa cum sunt prezentate de comisie, apare o altă problemă. Comisia nu a ținut seama de raportul Parlamentului din luna februarie. Februarie chiar deloc. Sigur că au intervenit uh, mici modificări, E întâlnit o inflexiune odată cu programele de austeritate, în special în testate state membre. Au acum un calendar mai uh, suplu pentru reducerea deficitului, dar această, de la această mică flexibilitate am trecut și la presiuni mai mari, care se traduc prin uh, probleme de ordin social, reforma pensiilor sau a timpului de lucru. Comisia Europeană s-a îndepărtat oarecum de rolul său de determinare a obiectivelor pe termen mediu și a intervenit uh, în felul în care trebuie concepute sistemele de pensionare. Comisia a uitat ce înseamnă dialogul social, respectul democratic în uh, diversele state membre. Uh, austeritatea a schimbat oarecum reforma structurală. Iată de ce toate grupurile parlamentare au prezentat uh, o serie întreagă de amendamente. Și probabil o să obținem ceva mai ușor uh, un compromis, pentru că avem un numitor comun. Există o schimbare de strategie economică, cum spuneam, sunt lucruri pe care le-am mai spus și în februarie, dar ne preocupă ce se întâmplă pe piața forței de muncă. E adevărat, trebuie să favorizăm creșterea și crearea de noi locuri de muncă, dar Politicile în această direcție trebuie să vizeze și calitatea locurilor de muncă. Dar odată cu mai multă divergență economică vor apărea și mai multe divergențe sociale. E o constatare aceasta. nu dorim să ne referim exclusiv la șomajul în tinerilor, ci și la șomajul de lungă durată. Comisia, Consiliului încearcă să ne spună că uh, ce a fost mai rău a trecut din această criză. E adevărat, poate la nivel macro, dar la nivel micro lucrurile sunt extrem de uh, dificile și e cazul șomajului de lungă durată. Uh, la socialiști, la GUE, la Verzi a existat o întreagă dezbatere și am introdus și amendamente ce vizează competitivitatea. Competitivitatea europeană, cum o definim? Cum dorim ca economia noastră să fie mai competitivă? Și trebuie să vă spun că eu, unul, sunt foarte neliniștit uh, auzind declarațiile lui Oli Ren. A, a spus că Spania, pentru a fi competitivă, ar trebui să reducă costurile cu munca cu 15 până 30%. Ori aceste lucruri au fost deja făcute ceea ce a dus la o reducere a consumului intern, la sărăcire. Consecințele crizei sunt injuste și pe termen mediu nu fac decât să aprofundeze această criză. Apoi, problema mobilității. Există amendamente din partea diverselor grupuri pe această temă și eu unul sunt de acord. Unul din marile succese ale Uniunii Europene este mobilitatea. Și ceea ce am creat cu diversele instrumente este o mobilitate sporită, dar haideți să nu confundăm mobilitatea cu exilul economic, pentru că asta se întâmplă în anumite uh, state membre. Decizia pentru mobilitate trebuie să fie una voluntară și nu impusă de condițiile economice. E adevărat, trebuie să milităm pentru mobilitate, dar să luptăm împotriva exilului, a mobilității involuntare și vedem că astfel de fenomene uh, se produc. Comisia poate face trei lucruri să favoreze, favorizeze medierea, un lucru trist pentru proiectul european. Vedem că statele membre semnează convenții bilaterale în detrimentul instrumentelor comunitare uh, pentru mobilitatea lucrătorilor, iar mie mi se pare un lucru foarte trist acesta. Uh, Uh, Uniunea Europeană încearcă să uh, împărtășească datoriile și așa mai departe, dar nu e capabilă să facă același lucru uh, ce privește lucrătorii, condițiile de muncă și sistemele sociale care vizează. Iată multe subiecte de reflexie. Consiliul ne spune că începem să ieșim din criză. Eu mă îndoiesc. Dar, chiar dacă e adevărat, trebuie noi ca Parlament să ne preocupăm în ce fel ieșim din criză. Și cred eu că e lucrul cel mai important. Și că trebuie să ne concentrăm uh, pe cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Dau cuvântul doamnei Harkin. Fără microfon. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc, doamnei raportor. Sunt de acord cu multe dintre recomandările făcute de, domin, de domnia sa. Uh, sper să colaborăm bine în săptămânile care urmează. Multe dintre cele pe care vreau să le spun au fost deja spuse. Prin urmare, voi fi, voi fi succintă. Amendamentele mele, în esență, țin cont de contextul în care mă afla, ne aflam în momentul în care le-am scris. Deci, uh, scrisesem, formulasem uh, aceste amendamente într-o perioadă de criză, iar amendamentele vorbesc despre lucrul acesta. Prin urmare, trebuie să-mi uh, evaluați din acest punct de vedere amendamentele. Sunt într totul de acord cu raportorul. Uh, Uh, trebuie să vorbim nu doar despre șomaj, ci despre șomajul pe termen lung și am un amendament în acest sens. De asemenea, sunt încântată de faptul că doamna raportor este de acord cu uh, impozitarea progresivă. Eu știu că sistemul fiscal este o competență națională, dar poate că am putea oferi mai multe recomandări. Uh, sunt de acord de asemenea cu cele, cu prevederile referitoare la asistența oferită copiilor, pentru că e important să includem în piața muncii femeile și tocmai de aceea trebuie să vorbim și despre copii și uh, de asemenea Uh, am uh, un amendament și există o parte a acestui raport care se referă la cercetare și dezvoltare și lucrul acesta este important pentru că dacă e să avem creștere economică, competitivitate uh, sporită, atunci e clar că trebuie să investim în aceste domenii. Da, Există o serie de amendamente cu privire la strategia 2020 și la faptul că această strategie ar trebui să se afle în centrul semestrului european. De asemenea, uh, există amendamente care se uh, referă la indicatorii micro și macroeconomici și diferențele dintre acestea, aceștia. Și De asemenea, se vorbește și despre mobilitate și mobilitatea este importantă pentru că mobilitatea ar putea crea dezechilibre. Spre exemplu, eu provin dintr-un stat în care în fiecare oră 10 cetățeni plecau uh, dincolo de granițe, iar în cazul nostru, 10 cetățeni pe oră e cam mult pentru că populația totală a noastră se apropie cât de cât de populația Berlinului doar. Deci, iată că în momentul în care vorbim despre încurajarea mobilității, ar trebui să ținem cont și de efectele demografice pe care această uh, Uh, mobilitate le-ar putea avea. Și mai există și amendamente ale doamnei Cornelison care vorbesc uh, despre consolidarea fiscală. Da, avem nevoie, un... sper să ajungem la un consens pe tema aceasta. Și încă ceva, amendamentul 86, acolo se vorbește despre uh, legitimitatea democratică, ei bine, eu sunt de acord cu acest amendament. Vă mulțumesc. Si, est-ce qu'il y a d'autres Mulțumesc că mai dorește cineva să intervină. Dacă nu, aș dori să fac doar câteva remarce înainte să îi dau cuvântul raportoarei și apoi comisiei, dacă dorește cineva să intervină. Amendamentul numărul 8, în primul rând, este unul destul de controversat în ceea ce privește tabloul de bord. Uh, În cadrul acestui semestru european avem nevoie de instrumente, dacă nu avem la dispoziție instrumente de analiză a situației, nu vom reuși să facem nimic. În ceea ce privește legitimitatea democratică, cu siguranță acest raport intervine o, după ce Planul Național de Reformă a fost validat de Consiliu, însă așa am reușit să definim procedura și astfel vom putea examina modul în care planurile naționale de, de reformă au fost adoptate de către Consiliu și cum au fost uh, luate în considerare propunerile adoptate în primul trimestru uh, și cum, uh, care sunt lecțiile pe care le vom trage, de, concluziile pe care le vom trage pentru exercițiul uh, următor. Legat de salariul minim, aspect menționat de doamna raportor, cred că ați utilizat același argument pentru salariul minim cât și pentru șomaj Ambele chestiuni sunt tratate în cadrul acestui aviz. Eu cred că aș, chiar așa ar trebui să fie. Știm bine că salariul minim este o provocare în cadrul echilibrului global și la nivelul competitivității între companiile din Uniunea Europeană. Nu, vom, nu voi mai reveni la lucrările Comisiei în acest sens și nu vă mai aduce argumentul necesității de a menține un echilibru în ceea ce privește amendamentul legat de ajutorul de șomaj. Am văzut că nu sunteți împotriva acestuia. Va trebui să-și găsească un loc în avizul dumneavoastră. Am uh, lucrat deja pe acest subiect, începând cu audieri publice, cu proiectele pe care le cerem. Acum încercăm să definim cadrul macroeconomic global pe care îl considerăm favorabil echilibrului politicilor economice și sociale ale Uniunii, Așa că această cerere pentru o carte verde mi se pare una foarte bună în acest context. Încă două observații, fără a trece în revistă toate amendamentele pe care le-am depus eu, legat de pensii, aceste instrumente de recomandare specifică pentru fiecare țară în parte reprezintă un mijloc de a de a recomanda fiecărui stat în parte ceea ce trebuie să facă și dacă acestea vor fi foarte utile dacă contractul inovație-competitivitate se va materializa. A trebui ca statele membre să reformeze regimul pensiilor uh, dar una este să le facem o recomandare și alta este să le impunem acest lucru. Trebuie să respecte partenerii sociale, autonomia și buna desfășurare a reformelor structurale. Dar um, este altceva ca um, Comisia să impună anumite, anumite lucruri. Cred că este un mesaj, trebuie să, să transmitem un mesaj puternic Comisiei, având în vedere aceste recomandări. În legătură cu amendamentul 36, îmi pare rău că nu se menționează fiscalitatea statelor membre. Nu cred că este rezonabil. Știu că există o competiție între statele membre, dar Comisia Europeană își exprimă părerea uh, cu privire la uh, foarte multe aspecte care nu țin de competen- care țin de competența statelor membre. Și este păcat că aceasta nu se pronunță cu privire la fiscalitate, mai ales când știm ce impact are fiscalitatea asupra încasărilor statelor membre și asupra finanțării regimurilor de protecție socială. Dar fiind toate acestea, sper că veți susține amendamentul 36 și că veți dori să-l integrați în avizul dumneavoastră. Comisia dorește să ia cuvântul? Nu. Așa că o să îi dau din nou cuvântul raportoarei. Vă mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să vă spun că sunt de acord cu aproape toate opiniile antevorbitorilor mei. Cred că vom ajunge la un acord, cel puțin sper că vom ajunge la un acord pentru a transmite un mesaj clar Comisiei uh, pentru că este vorba și de un aviz pentru Comisia Econ. Dacă se adoptă amendamentele, atunci vom adopta în curând și raportul. Vă aduc aminte că săptămâna viitoare trebuie să ne întâlnim pentru a ne pune de acord cu privire la amendamentele de compromis. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Dincolo de colaborarea dintre raportor și raportorul din umbră, vom examina compromisul pe 18 septembrie și sperăm că împreună cu raportorul din Comisia Econ vom putea să uh, transmitem un mesaj puternic astfel încât uh, părerea noastră să fie luată în considerare. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi examinând astfel amendamentele la raportul domnului Coza, un proiect de aviz pe raportul de inițiativă al Comisiei FEM cu privire la situația femeilor cu dizabilități. Îi dau cuvântul raportorului nostru, doamna Bauer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, raportorul nu poate lua parte la ședința de astăzi și tocmai de aceea m-a însărcinat pe mine cu expunerea părerilor sale. Mai întâi de toate, domnul raportor, vreau să îi mulțumesc, mulțumesc doamnei Vertman pentru colaborarea uh, de care s-a bucurat. Colaborarea este esențială în acest context, de fapt, cu atât mai mult cu cât, iată, tema devine din ce în ce mai importantă, până și pe plan internațional. Să trecem la amendamente. 38 de amendamente au fost depuse de către 8 colegi. Toate amendamentele merg în aceeași direcție și anume trebuie să recunoaștem calitățile femeilor cu dezabilități, pentru că acesta pot avea o contribuție specială la evoluția societății noastre. Domnul raportor se concentrează asupra amendamentelor în următoarele domenii. Propastia salarială, principiul uh, salariilor egale pentru același tip de muncă, aici discriminarea este inacceptabilă, în al treilea rând, uh, trebuie să ne aplicăm atenția asupra discriminării multiple. Uh, trebuie să vorbim și despre discriminarea pe motive sexuale, discriminarea de gen și, de asemenea, trebuie să vorbim despre faptul că multe dintre femei sunt discriminate din pricina faptului că devin mame. În 2000 1. OMS a publicat o recomandare în acest sens de care trebuie să ținem cont. Beneficiile fiscale sunt uh, foarte importante din punctul de vedere al uh, domnului raportor și al doamnei Cliveti de asemenea. De asemenea, un coleg uh, spunea că Fondul Social European ar trebui să fie folosit și în direcția ajutorării a acestor femei. Și domnul Coșa încearcă în toate negocierile la care ia parte, într-adevăr, să să vorbească despre importanța folosirii acestui fond social european și în direcția ajutorării femeilor. Comunicarea, după cum spune doamna Clivet, este foarte importantă. Domnul raportor este de acord cu domnia sa. Deci se poate ajunge clar la un consens pe această temă. Uh, de asemenea, femeile cu dizabilități trebuie să fie mai bine protejate uh, de eventualele abuzuri de natură sexuală. Campaniile de informare și de sporire a conștientizării ar trebui să fie create și mai bine adresate uh, și trebuie să se adreseze femeilor cu dizabilități Inversarea sarcinii probei ar fi o idee bună la care ne-am putea gândi în acest context. De asemenea, o mai bună împărțire a sarcinilor domestice este importantă. Femeile cu dizabilități nu trebuie să fie obligate să-și crească copiii singure. Cam atât pot spune numele raportorului. Mulțumesc. Doamna Chiveti. Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente. Uh, je vais... Mulțumesc, doamna președinte. Voi continua în română. Uh, shadow raportor din partea grupului uh, nostru. M-am concentrat pe probleme care țin de domeniul muncii în mod special, pentru că aceste femei uh, um, practic uh, sunt uh, confruntate cu problemele pe care în general le au femeile, dar în plus sunt confruntate cu probleme datorită situațiilor speciale. Uh, m-am gândit mai ales să avem în vedere respectarea demnității acestora la locul de muncă, să avem în vedere importanța, capacitatea lor de muncă mai curând decât incapacitatea, pentru că aceste persoane au un rol deosebit și produc uh, uh, valori sociale uh, indiscutabil. Uh, uh, m-am gândit în cele 16 amendamente pe care le-am formulat să subliniez necesitatea de a acorda acestor femei dreptul de, de a le încuraja să devină antreprenori Uh, să combatem, așa cum spunea și doamna Bauer, hărțuirea sexuală, care din păcate uh, este un uh, pericol real, și să avem în vedere problemele specifice legate de maternitate, ca și de accesibilitatea și mobilitatea acestor persoane, inclusiv la locul de muncă sau mai ales acolo. Uh, de asemenea, uh, m-am gândit în amendamentele pe care le-am formulat la asistența socială, la asistența sanitară, peste tot apar chestiuni în plus față de uh, femeile care nu au aceste probleme ca și de uh, posibilitatea uh, de a uh, încuraja aceste femei să participe la procesul de luare a deciziilor uh, în toate domeniile. Uh, din uh, luarea de poziție din cuvântul doamnei Bauer, înțeleg că domnul raportor uh, este de acord cu majoritatea amendamentelor sau chiar cu toate pe cele pe, uh, amendamentele pe care le-am formulat. Uh, Uh, sunt uh, mulțumită că facem acest uh, raport. Cred că niciodată nu este prea mult să discutăm despre asemenea categorii care în permanență vor avea nevoie de sprijinul nostru și cred că suntem cu toții de acord că trebuie să facem un raport bun în acest domeniu. Vă mulțumesc. Euh, madame la rapporteure, vous Doamna raportor, doriți să interveniți? Doamna Harkin, rog. Thank you, Madam Chair. Uh, first... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest document foarte complex. Am depus doar patru amendamente. Amendamente în care mă concentrez asupra problematicii femeilor pe piața muncii Știm prea bine că uh, femeile cu uh, dizabilități au un acces scăzut pe piața forței de muncă, dar în același timp uh, sunt deseori discriminate în comparație cu celelalte femei. Au salarii mai mici, au o, o, o gamă de meserii pe care le pot alege mai restrânsă. Vorbesc de asemenea despre FSE într-unul dintre amendamente. Um, în ceea ce privește celelalte amendamente, amendamentele doamnei uh, Cliveti sunt excelente. În ceea ce privește uh, discriminarea și abuzurile sexuale, din nou amendamentul, amendamentul doamnei Cliveti cu privire la hărțuirea sexuală este absolut excelent. Trebuie neapărat să-l, re, uh, să-l remarc. E, e important să, să vorbim despre situația femeilor. Femeile cu dizabilități sunt adeseori discriminate, sunt uh, adeseori abuzate. Am avut o audiere pe această temă, pe tema uh, pe această temă și în cursul audierii am văzut care este realitatea cu care se confruntă aceste uh, persoane cu dizabilități și e momentul să să schimbăm lucrurile, să contribuim la schimbarea lucrurilor. Și încă un lucru care nu apare în amendamente, dar poate că ar fi important de adăugat, e important să oferim susținere, să cerem uh, guvernelor să ofere susținerea acestor, acestei categorii și să le cerem guvernelor să nu vadă această asistență ca fiind o povară financiară suplimentară, pentru că nu este. Uh, viața independentă și capacitatea de a duce o viață independentă, e, de a trăi pe cont propriu, este foarte important. Un aspect foarte important pe care poate ar trebui să-l uh, includem în acest uh, raport. Uh, se vorbește de asemenea despre sarcina probei care ar trebui să fie, să fie Uh, schimbată, să fie inversată în uh, cazurile de abuz împotriva femeilor cu dizabilități, ei bine, această uh, inversare nu cred că poate fi, este posibilă, date fiind diferitele sisteme juridice pe care le avem. Mulțumesc! Vă mulțumim, urmează doamna Bauer. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, bineînțeles. Voi aduce la cunoștință toate comentariile dumneavoastră raportorului. Vă mulțumesc. Amendamentele de compromis vor... Amen, ex, examinarea compromisurilor se va face pe 18 septembrie și pe 3 octombrie se va vota raportul de inițiativă. Trecem la punctul 15. Îi dau cuvântul domnului Phil Bennion pentru a prezenta cele 45 de amendamente care au fost depuse la proiectul său de aviz pentru Comisia ENVI, raport de inițiativă cu privire la ecoinovare, creștere economică și creare de locuri de muncă prin intermediul politicii de mediu. Domnule raportor, aveți cuvântul. Yes. Vă mulțumesc. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la formularea acestui raport. Am avut parte de amendamente foarte bune, pentru care nu pot decât să le mulțumesc colegilor. Există în acest amendament o serie de aspecte pe care nu pot decât să le adaug uh, raportului meu. În următoarele zile mm, sper că vom termina amendamentele de compromis și le vom distribui pe acestea din urmă cât mai curând cu putință. Încercăm ca acest aviz să rămână cât mai succint cu putință sau asta am încercat. Am încercat să fiu uh, cât mai succint pentru că uh, știți bine care ne sunt limitările, însă vom, voi merge mai departe de aceste limite și voi încerca să adaug uh, cât mai multe dintre amendamentele dumneavoastră la raportul final. În primul și în primul rând e important să spunem clar că ecoinovarea ne poate ajuta să atingem obiectivele din strategia 2020, UE 2020. În ceea ce privește Uh, spre exemplu, uh, sporirea uh, sporirea etanșeității din punct de vedere al scurgerilor de energie <laughs> la nivelul caselor. Ei bine, ecoinovarea ne poate ajuta. Iată, acesta este unul dintre Uh, obiectivele UE 2020 și, iată, eco-inovarea ne poate ajuta. Uh, multe dintre aceste propuneri se referă la, la tineri care încearcă să intre pe piața muncii. Vă atrag atenția că nu trebuie să-i uităm pe cei care trebuie să fie să-și reînceapă formarea, o formare, trebuie să se reconfertească din punct de vedere profesional, pentru că în momentul de față lucrează în domenii care Uh, nu au nimic de a face cu o economie verde, așa cum ne dorim să, să fie economia Uniunii Europene. Deci trebuie să ținem cont și de reconvertirea profesională necesară în acest context. Noi spunem în raport că eco-inovarea poate oferi uh, mai multe posibilități de locuri de muncă, că eco-inovarea le-ar putea permite diferite, diferiților lucrători din întreaga Uniune Europeană să-și găsească un uh, loc de muncă. Însă, în același timp, eco-inovarea poate crea noi oportunități de afaceri și pot, poate revitaliza uh, activitățile companiilor uh, așa cum arată el în momentul de față. Companiile deja funcționale, bineînțeles, ar putea să se extindă în noi domenii ale acestei care țin de eco -inovare inovare, creând astfel noi locuri de muncă și, de asemenea, putându-se bucura de profit, profituri uh, sporite. Mă bucur tare mult că colegii mei mi-au sprijinit propunerile pe ansamblu. Săptămâna viitoare voi încerca să găsesc o sală pentru a organiza o eventuală uh, ședință cu raportorii din umbră, dar deocamdată n-am reușit să găsim o sală uh, disponibilă la o oră potrivită. Vă rog frumos să așteptați. Uh, fac tot ce-mi stă în putință pentru a putea organiza o ședință săptămâna viitoare. Dacă nu o găsim, atunci, uh, dacă nu o putem organiza, atunci vom uh, discuta cu prin e-mail. Domnul Voc. Ich uh, fahre fort. Nu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Penien spunea clar că relația cu strategia UE 2020 trebuie să fie păstrată. Aici, uh, iată, un lucru care, din păcate, deseori uh, se pune în umbră. Nu este vorba doar despre noi locuri de muncă, ci este vorba și despre adaptarea locurilor de muncă deja existente. E un, uh, o evoluție pozitivă. Împreună cu domnul Benien, dar și de unul singur, am depus o serie de amendamente care se apleacă asupra domeniilor uh, formării, educației, dar și cercetarea este un domeniu, un element foarte important. Și pe ansamblu, iată, îmi dau seama că ambițiile noastre sunt aceleași, cu siguranță nu va fi, o greu, o, nu va fi dificil să găsim amendamente de compromis. Mă bucur că vom putea contribui uh, Uh, în acest sens, vom putea colabora în acest sens. Mi-ar fi plăcut să ascult uh, părerea celorlalte raportori din umbră, dar din păcate nu sunt sală. Sper că săptămâna viitoare vom reuși să ne în... întâlnim. Doamna Gens, vă mul- mulțumesc foarte mult. De la bun început vreau să spun că acest raport este unul bun, care contribuie mult la aspectele economice și uh, socioeconomice ale Uh, societății actuale, ecoinovarea ei este importantă. Bine, acum eu am citit toate amendamentele și nu văd mari probleme acolo. Însă noi ne-am dori să, să vorbiți în raportul dumneavoastră și despre creștere socioeconomică sustenabilă, durabilă. Uh, aceasta este părerea grupului pe care îl reprezint. De asemenea, trebuie să subliniem și uh, responsabilitățile statelor membre, să subliniem și responsabilitățile statelor membre în acest uh, domeniu. Raportul deocamdată vorbește mai degrabă despre responsabilitățile comisiei în domeniu. Da, și statele importante sunt importante. De asemenea, important e ca investițiile în educație, restructurare, reformare, uh, a lucrătorilor să fie într-adevăr investiții pe termen lung. Dumneavoastră vorbeați despre tineri și despre eco-inovarea care creează noi locuri de muncă pentru tineri, dar să nu uităm că eco-inovarea va duce uh, Uh, și la o pierdere a locurilor de muncă existente acum în, tra- în sectoarele tradiționale și tocmai de aceea noi trebuie să ne pregătim pentru uh, ceea ce se va întâmpla. Important este însă să menționăm și faptul că vor fi uh, locuri de muncă și pentru personal necalificat, uh, nu doar uh, locuri de muncă pentru personal calificat, deci și din acest punct de vedere trebuie să ținem cont de aspectele sociale, are Uh, și efectele sociale pe care aceste locuri de muncă le vor avea. De asemenea, uh, E important ca în formarea aceasta uh, să fie implicate și femeile, pentru că și femeile vor putea ocupa locuri de muncă importantă, importante în contextul societății bazate pe co-inovare. De asemenea, ne gândim la IMM-uri. Noi propunem uh, oferirea unui stimulent financiar pentru IMM-uri. Uh, trebuie să le încurajăm pe acestea să se implice în acest domeniu de ecoinovare. De asemenea, vorbim despre cooperare transfrontalieră în domeniul tehnologic și, de asemenea, o cooperare strânsă între uh, mediul de afaceri și mediul universitar. E important să avem uh, sinergii din acest punct de vedere, astfel încât uh, personalul format să fie într-adevăr cel de care companiile au nevo nevoie. Atât din partea mea. Dacă ne-am putea întâlni săptămâna viitoare ar fi extraordinar, dar dacă nu, nu se poate, atunci vom putea găsi uh, o soluție și prin e-mail. Vă mulțumesc! Mersi! președinte, mulțumesc. Nu mai există alte înscrieri la cuvânt din sală, așa că îi voi da cuvântul domnului raportor. Nu cred că trebuie să mai pierdem multă vreme. Ați văzut, ambele comentarii au fost foarte constructive și sunt sigur că vom ajunge la un acord între toate cele trei grupuri săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom examina rezultatele uh, negocierilor tripartite pe 18 septembrie prin intermediul amendamentului de compromis pe ca, amendamentelor de compromis pe care ni le veți propune. Pe 27 septembrie le vom vota în comisie și apoi în plenară. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 16, starea negocierilor cu Consiliul cu privire la Fondul Social European. Vom vorbi și despre cel de-al 24-lea trilog pe acest dosar care a avut loc ieri. 24e trilog, cum vous l'avez dit. Mulțumesc. Așa cum ați spus, am avut uh cel de-al 24-lea trialog și încă două astfel de ședințe sunt pregătite. Ieri am reafirmat determinarea Comisiei Emple, așa încât 25% din fondurile de coeziune să fie redirecționate către Fondul Social European și să nu apară nicio interferență, interferență cu fondurile FEDER Uh, ceea ce plutea cumva uh, în culisele acestei discuții. Uh, sigur că mandatul nostru a fost votat de Comisia Emple, dar așa cum știți și cum știți doamna președintă, dispunem și de susținerea președintelui Parlamentului European, dar și de susținerea președintelui Comisiei pentru bugete a Parlamentului nostru. Vedem clar că nu suntem izolați față de uh, poziția Comisiei Regii și uh, nu uh, vom încheia negocierile în trialog FSE până când lucrurile nu vor fi puse la punct în regulamentul general. În al doilea rând, am luat o poziție fermă pentru a apăra cei 20% din FSE vizate pentru combaterea sărăciei, așa cum ne-ați mandatat. Ne aflăm cumva pe o linie roșie care deranjează Consiliul, dar care ar putea evolua, date fiind și presiunile exterioare. Deci, e vorba atât de cei 20% pentru combaterea sărăciei și nu știu dacă doamna președinte are aceeași impresie ca mine, dar acest punct pare, pare să fie negociabil cu Consiliul în cele din urmă. În principal am lucrat ieri pe tema Youth Employment Initiative, ei, altfel spus și aș dori să vă reamintesc în acest punct faptul că Consiliul ar dori ca această inițiativă să fie rezervată regiunilor care au mai mulți tineri între 16 și 25 de ani în șomaj și pentru care uh, procentul acestor tineri în șomaj depășește 25%. Deci, peste 25% uh, din tineri între 16 și 25 de ani în șomaj. Vă reamintesc, poziția noastră era aceea de a solicita ca această inițiativă să fie accesibilă până la vârsta de 30 de ani, inclusiv pentru uh, absolvenții uh, inclusiv în uh, țările care se confruntă cu probleme mari pentru următoarea uh, tranșă de vârstă, adică 25 până la 30 de ani. Cea de-a treia noastră dorință era ca Youth Employment Initiative să fie accesibilă regiunilor cu peste 20% Uh, de tineri între 18 și 25 de ani în șomaj. Am reușit să uh, obținem un succes în măsura în care Consiliul acceptă ca pentru regiunile cu peste 25% de tineri șomeri, cum vă indicam uh, tranșele de vârstă, a acceptat deci pentru acestea o extensie până la vârsta de 30 de ani. Acest declic, dacă vreți, pentru noi e un semnal uh, foarte pozitiv pentru noi. Din potrivă, Uh, totuși a trebuit să uh, demonstrăm cu dificultate uh, bariera de 25%, că e o cifră arbitrară și că ar trebui să ne bazăm pe media tinerilor europeni aflați în șomaj și care, potrivit ultimelor statistici, este de 22,9%. Solicităm, deci, ca regiunile care au peste 22,9% de tineri șomeri, adică care depășesc media europeană de uh, tineri șomeri, care să beneficieze, deci, de IEI. Acum, la Consiliu, problema cea mare e că această inițiativă nu trebuie diluată ne-am bătut pentru uh, concentrarea acestei inițiative uh, pe anii 2014-2015, dar răspunsul Consiliului este că în acest caz nu vom extinde programul pentru vârstă, vârste de până la 30 de ani, că nu vom merge uh, uh, la un prag mai mare de 22,9% și așa mai departe. Însă noi ne bazăm pe datele Eurostat ale regiunilor vizate de um, un procent între 22,9 și 25%. Pot să vă spun că în niciun fel nu se va dilua această inițiativă cum se exprimă Consiliul. Aștept să am situația exactă, regiune de regiune și țară de țară, pentru a merge mai departe cu această solicitare specifică și anume de a introduce ca uh, prag de referință media europeană a șomajului în rândul tinerilor. Încă două observații. Pot să vă confirm informații pe care le-am primit de luni încoace, potrivit cărora ședința uh, pe buget de luni, nu a prevăzut pentru 2014 sau altfel spus, nu a integrat pentru 2014 în buget The Youth Employment Initiative. E tot ce știu până acum. Am discutat cu doamna președinte, dar rămân perplexă asupra acestui punct. În al doilea rând, ieri am întrebat Uh, reprezentanții Consiliului, pentru că ne omorăm să facem un regulament cu puncte de reper extrem de precise și referințe care să poată fi pricepute de toată lumea și în special de uh, concetățenii noștri, pentru că până la urmă lor li se adresează uh, acest program și știm, de exemplu, că există țări care în 2012 nu au respectat, nu au fost obligate să respecte regula printr-o decizie a Consiliului. Iată un mic diferent suplimentar cu Consiliul asupra manierei care trebuie să procedăm. Iată, doamnă președinte, foarte pe scurt, situația și sper că informația mea a fost completă. Dacă am uitat ceva, mă bazez pe dumneavoastră pentru uh, alte întrebări. Mulțumesc. Când vorbiți de ședința de buget de luni, vorbiți de miniștri sau de comisia noastră? Moran Șartea, vorbesc desigur de miniștri sau, mă rog, de reprezentanților, deci Consiliul de Ministrii Buget. Eu nu am informații în acest sens, spune președinta. Două observații din partea mea. Odată, ceea ce am obținut uh, cu limita de vârstă la 30 de ani, Consiliul condiționează astăzi cu um, pragul de 25% a șumajelor tinerilor în anumite regiuni. Totuși, totuși am obținut o mică deschidere. În al doilea rând, am obținut o refer- în sfârșit o referință explicită pentru uh, garanția pentru tineri în corpul, în textului regulamentului, adică un element foarte, foarte important pe care iată l-am câștigat de la Consiliu. Există întrebări? Felicit echipa de negociere atunci și vă dau întâlnire după cel al 25-lea trialog, care se va desfășura chiar la Strasburg săptămâna viitoare. Am încheiat uh, ședința noastră dacă nu există chestiuni diverse și atunci vă spun la revedere până la următoarea ședință pe 18 septembrie.